Încercăm să fim punctuali, să începem la ora prevăzută. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie alle ganz Doamnelor și domnilor, bun venit tuturor la această întâlnire, la această audiere a comisarului desemnat. Doamna Nelly Cruz. Dânsa se va ocupa de agenda digitală. Bun venit, doamna Cruz la comisia noastră și sunt prezenți și membrii ai Comisiei de Cultură care se ocupă de protecția consumatorilor pe piața internă. Bun venit și dumneavoastră. De asemenea, sunt prezenți și membrii de la Comisia Jurii, pe care vreau să-i salut, și membrii de la alte comisii parlamentare care doreau să participe la această audiere și care vor participa și și cu întrebări. Probabil că ați auzit deja felul în care se structurează această întâlnire, dar am să repet. O primă parte este prezentarea doamnei Cruz, după care vom avea runda de întrebări și răspunsuri, un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns, jumătate de minut pentru întrebare suplimentară și încă un minut și jumătate pentru răspunsul la acesta. Vă rog să respectați timpul, vă rog să fiți înțelegători pentru ca toată lumea să aibă timp să participe pentru că altfel cei care se află la sfârșitul listei vor avea mai puține posibilități de a se adresa doamnei Cross. Așa că vă rog din suflet să îndeplinim acest calendar pe care l-am prevăzut. Hammer oder Abschalten des Mikrofons. Äh, pentru că altfel am să, o să trebuiască să recurg la șocanelul meu ca să vă reamintesc că trebuie să vă opriți. Nu cred că trebuie să mai fac alte prezentări. Nu este pentru prima oară când facem o astfel de audiere, avem deja experiență în acest domeniu și se pare că astăzi nu avem atât de mulți membri participând ca azi dimineață. Oricum, Vă rog să vă așezați pentru ca doamna Cross să își facă prezentarea introductivă. Avem deja documentele înscris care au fost deja înmânate membrilor. Doamna Cruz, vă rog, vă dau cuvântul pentru că abia așteptăm să cunoaștem ideile dumneavoastră în legătură cu postul care vă așteaptă. And, uh, thank you, um... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor parlamentari, vreau să vă mulțumesc pentru această posibilitate pe care mi-o dați de a vă prezenta ideile mele și, de asemenea, dumneavoastră și cetățenilor care se uită pe internet la această prezentare. Transmiterea pe internet în direct este un adevărat simbol care ne arată cât de importante sunt tehnologia informației și a comunicării pentru foarte mulți europeni. Ticurile tehnologia informației și a comunicării afectează viața noastră de zi cu zi. Afectează creșterea economică, locurile de muncă, îmbunătățește calitatea vieții și, de asemenea, crește bunăstarea comunităților noastre. Aceasta ne îmbunătățește viața de zi cu zi și ne face să fim mai prosperi. Agenda digitală Profită pe deplin de pe urma acestor rezultate. Și dacă sunt confirmată în calitate de comisar, atunci vom putea face ca aceste beneficii să se răspundească în tot spectrul politicilor europeni. Europa a făcut foarte multe până acum, însă putem face și mai mult. Nu ne putem permite să avem o atitudine complezentă. Trebuie să creăm noi piețe și noi modalități a trăi și de a munci. Pentru aceasta trebuie să facem investiții inteligente pentru a profita de avantajele noastre și să creăm condițiile pentru ca economia digitală în Europa să fie promovată. Dacă sunt confirmată în calitate de comisar pentru agenda digitală, atunci voi încerca să creez condițiile necesare în care să apară noi Nokia, Skype sau standarde GSM în Europa. Printr-o agendă ambițioasă și potrivită vom putea contribui la o nouă generație de creștere și de locuri de muncă în Europa. Iată care sunt elementele principale ale acestei agenda, șase la număr. În primul rând, cercetarea și inovarea. Un adevărat angajament pentru cercetare și inovare. În fiecare an, bugetul comunitar pentru cercetare și dezvoltare și inovare este de în jur de 1,7 miliarde de euro. Este un buget important, dar ar trebui să punem această sumă în contextul respectiv. Această sumă este mai mică decât bugetul de cercetare și dezvoltare al Google. Deci nu ne putem permite să cheltuim prost nici măcar un cent. Acești bani trebuie să financeze cercetarea și dezvoltarea care altfel n-ar avea loc. Trebuie să susținem, susținem cheltuierile private și naționale pe cât posibil și trebuie să profităm de talentul cercetătorilor noștri pentru a ajunge la un ecosistem inovator în care toate companiile TIC europene de toate mărimile să poată să elaboreze produse de vârf. Aceasta se poate face prin mai multe mijloace, în primul rând prin instrumente tradiționale din programele cadru sau prin parteneriate public-privat, de asemenea prin uh, sistemul de achiziții publice precomerciale. Indiferent cum, scopul este același, și anume ca tehnologiile care îmbunătățesc viața să apară. De exemplu, tehnologiile care permit persoanelor în vârste să fie autonome, tehnologii care reduc costurile de sănătate și sunt impresionată de ce a făcut Danemarca în acest sens. A existat un articol în New York Times în care se arată că Danemarca este un adevărat pionier în acest domeniu, chiar mult pe deasupra Statelor Unite de asemenea rețele care să conecteze persoanele și uh, companiile într-un mod mai rapid și tehnologii care fac ca transportul să fie mai ecologic și mai sigur. Un al doilea element cheie, infrastructura. Cetățenii și companiile au nevoie din ce în ce mai mare să fie conectate peste tot și în orice moment. Pentru aceasta însă trebuie să facem investiții în rețele de bandă largă, de viteză înaltă și, de asemenea, în aplicațiile care să utilizeze spectrul radio în mod eficient. Pentru aceasta e nevoie de stimulentele potrivite care să promoveze investițiile private și aceasta fără să remonopolizeze rețelele noastre. De asemenea, investiții publice țintite care să îmbunătățească funcționarea pieței. Cu această infrastructură avem nevoie și de o piață competitivă, astfel încât serviciile de comunicare să fie accesibile tuturor. Al treilea element, încrederea și securitate, pentru că ticul trebuie să fie de încredere pentru toată lumea. Dacă europenii se tem pentru dreptul lor la intimitate, dacă sunt îngrijorați în legătură cu posibilitățile de fraudă sau cu amenințările care îi afectează pe copiilor, atunci vom da un pas înapoi. De asemenea, trebuie să avem încredere în guvernanța pe internet și în responsabilitatea acestuia. Al patrulea element. Pentru a fi competitivi, cetățenii și companiile noastre trebuie să aibă accesul necesar și competențele necesare pentru a profita de pe urma ticului. Acestea nu sunt nimic fără prezența oamenilor. Putem construi rețele și instrumente dar dacă până la urmă europenii mai în vârstă sau mai puțin uh, avantajați nu le pot utiliza, atunci pur și simplu nu ne îndeplinim obiectivele. Al cincilea element cheie. Societatea digitală depinde de standardele deschise și de interoperabilitate. Ținând cont de acest lucru, organizațiile publice ar trebui să pună în practică ceea ce promovează, pentru că dacă ele nu utilizează niște standarde deschise, atunci de ce ar face-o cetățenii? De aceea voi încerca să fac acest lucru vorbind cu autoritățile locale și până la instituțiile europene. Dacă datele publice, precum uh, informația meteo sau de sănătate, nu este interoperabilă, atunci cum poate fi exploatată ea? De aceea vreau să mă gândesc la noi modalități de dezvoltare a standardelor TIC în Europa. Al șaselea element, piața unică online. Acesta este ultimul punct important. Piața europeană online este de fapt un amestec de piețe la nivel național și aceasta pentru a fi diplomată. Ele sunt divizate prin regulamente diferite care creează practic niște condiții destul de restrictive pentru consumatori și pentru companii. Și dacă mă confirmați pe postul de comisar, atunci am de gând să lucrez cu dumneavoastră, cu statele membre și cu colegii din comisie pentru a putea ajunge la o adevărată piață europeană online, unică, atât pentru bunuri comerciale și culturale și pentru servicii care, la care nici nu ne-am gândit până acum. Construind această agendă digitală pe această bază, bineînțeles că mă voi baza și pe raportul Parlamentului European 2015, care a fost pregătit de doamna del Castillo. Și cred că sunteți de acord cu mine. Aceste elemente cheie pe care le-am prezentat nu reprezintă decât un instrument pentru a ne atinge scopul. Indiferent că e vorba de proiecte precum Europeana, care ne păstrează istoria sau uh, securitatea în Europa, toate au un singur nume și un singur scop, și anume soluții europene care să aducă o viață mai bună pentru toți cetățenii cum am de gând să implementez astfel de idei. Parlamentul European va avea multe de spus și a avut multe de spus în ceea ce privește forma finală a pachetului Telecom și a directivei audiovizualului și mass media. Acum trebuie să transformăm aceste oportunități, precum, de exemplu, programul de spectru multianual, într-o practică cât mai bună cu putință. Și pentru aceasta avem nevoie de susținere puternică din partea statelor membre și, de asemenea, de un răspuns categoric față de cei care ignoră sau încalcă legislația europeană. Dacă mă veți susține, ambiția mea este să lucrez alături de industrie și de actorii implicați pentru a putea ajunge la contribuții inovatoare și de consens pentru agenda digitală, o ar trebui să ajungem la un rezultat în care toată lumea să aibă de câștigat. Cred că doar așa putem asigura niște rezultate optime. Iar dacă aceasta nu ne va aduce soluții, atunci autoritățile publice vor trebui să-și asume responsabilitățile pentru a putea atinge obiectivele comune. În sfârșit, în încheiere, ar trebui să vă spun uh, de ce sunt atât de interesată în acest portofoliu. Este o adevărată, adevărată provocare pentru mine să mă confrunt cu ceea ce înseamnă agenda digitală. În calitate de comisar pentru concurență, am experiență în acest lucru, în a aduce pe oameni împreună și a face ca lucrurile să se schimbe. Și pot să vă spun că toată lumea care mă cunoaște și prietenii mei și cei care nu sunt așa prieteni știu că sunt foarte directă, sunt transparentă și că întotdeauna doresc să obțin rezultate pentru cetățenii europeni. Deci, dacă îi punem pe oameni la oaltă, dacă încercăm să facem ceva prin interoperabilitate, prin standarde deschise, prin alegerea consumatorului, prin rețelele de bandă largă, broadcasting sau piața online, atunci vom reuși să facem adevărate progrese pentru companii și aceasta în cadrul portofoliului pentru care sunt încă responsabilă. și sper că prin implementarea acestor idei să vă dovedesc că sunt în stare să fac acest lucru. Și aceasta ne va ajuta pentru a avea un viitor digital. Voi asculta sfaturile dumneavoastră și voi căuta să am susținerea dumneavoastră și vă ofer încă de pe acum cooperarea mea strânsă. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Erste Frage, Frau. Mulțumesc. Prima întrebare, doamna Pilar del Castillo. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Cruz, în numele grupului meu, bun venit la această audiere. După cum știți, președintele Barroso a anunțat în programul său politic agenda digitală care va fi importantă pentru următoarea comisie. Aceasta va avea trei obiective. Depășirea obstacolelor pentru a ajunge la o piață digitală unică, deschisă și competitivă, promovarea diversității în piața uh, digitală și evitarea unei diviziuni digitale. Pe 4 februarie la Parlament se va dezbate inițiativa pe care o avem în legătură cu agenda digitală europeană și prin aceasta sperăm să contribuim la acest obiectiv comun. O bună funcționare a economiei digitale este absolut necesară pentru o bună funcționare a economiei europene în general. Și totuși știm cu toții foarte bine că ne aflăm deocamdată departe de a ajunge în Europa la o adevărată funcționare a pieții unice în ceea ce privește serviciile solvai. De altfel, ne aflăm foarte departe, nu departe. Cifrele sunt foarte clare. Doar 7% din tranzacțiile care se fac pe internet sunt făcute la nivel transfrontalier. Deci doar 7% din uh, operațiuni sunt la nivel transfrontalier. S-a anunțat deja câteva măsuri, însă vreau să vă întreb mai concret care sunt măsurile prioritare pe care le aveți și pe care le veți propune pentru a ajunge la această piață digitală unică. Doamna Cross, vă rog pentru răspuns. Mr. Chair, um... Domnule președinte, stimați membri, m-am referit la domeniile care reprezintă o prioritate pentru președintele Barroso și nu doar pentru el, ci vă garantez că pentru toți cei care sunt implicați în posibile componența noii comisii. În ceea ce privește agenda digitală, dați-mi voie să mă refer la câteva aspecte înainte să vă răspund. Cu privire la priorități, fiindcă am înțeles întrebarea dumneavoastră. În ceea ce privește agenda digitală, aceasta nu este un obiectiv în sine. Este un mijloc, un instrument care, în cele din urmă, va duce la crearea unei Europe diferite. Tehnologiile de comunicare îmbunătățesc viața de zi cu zi a oamenilor și a companiilor. Mă refer aici la locuri de muncă, prosperitate, creșterea calității vieții. Cred că există o serie de priorități și Trebuie să avem o adevărată piață unică digitală și atunci putem vorbi despre un conținut creativ online, când vorbim despre o piață unică în acest domeniu. Ca parte a responsabilităților pe care le am este și sunt sigură că aveți informații referitoare la piața digitală unică și discuțiile care au avut loc, masa rotundă. Deci, ce am făcut a fost să ajut părțile care s-au întâlnit și au discutat să-și asume riscuri. Și s-a înregistrat un succes și un progres în acest sens. De aceea spun că punctul de pornire este documentul de reflexie în ceea ce privește conținutul creativ pentru piața digitală unică. Știu că sunteți foarte constructiv și ați participat la acea inițiativă. Trebuie să existe și politici care să ajute la uh, depășirea barierelor în ceea ce privește emiterea de licențe și pentru a asigura o protecție mai bună pentru titularii de drepturi. Împreună cu Michel Barnier, intenționăm să ne axăm pe acest gen de priorități, în primul rând. Muchas gracias y segunda y breve pregunta. Mulțumesc pentru răspuns. Cea de-a doua întrebare foarte succintă. În noul cadru de reglementare există obiectivul de a reduce reglementarea în sectorul comunicării electronice, astfel încât aceasta să fie guvernată până la urmă de legea concurenței. Ținând cont de faptul că pe piața comunicațiilor există deja o puternică dinamică competitivă, cel puțin în ultimii ani, și ținând cont de trecutul dumneavoastră în calitate de comisar pentru concurență, vreau să vă întreb cum aveți de gând să faceți această reducere a reglementării și dacă considerați că eliminarea întregii legislații anterioare ar putea fi un obiectiv pentru sfârșitul acestui mandat? If that is five years, then... Dacă este vorba de cinci ani, atunci răspunsul este da. Dankeschön. Frau Mulțumesc. Doamna Trautmann acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Croes, știți, ca și noi, rolul important pe care sectorul digital îl joacă în relansarea socială și economică a Europei. Grupul meu dorește să afle care sunt intențiile și angajamentele dumneavoastră pentru a dezvolta o adevărată politică industrială la nivel european, care până acum părea să fie o declarație teoretică la nivelul Comisiei cum să pună în aplicare politici care să creeze locuri de muncă și care să ofere consumatorilor servicii uh, ușor accesibile. Am vorbit do- cu doamna Gagan ieri, cu care aveți responsabilități comune. Cum intenționați să colaborați cu uh, directoratul condus de domnia sa? Aștept, domniei sale? Așteptăm din partea dumneavoastră un semnal clar în acest sens. Doamna Croes. Mulțumesc, domnule președinte. Colega noastră ne întreabă dacă uh, sprijin abordarea referitoare la politica industrială. Sunt sigură că mă cunoașteți puțin mai bine și știți că am o abordare foarte pragmatică, foarte olandeză. Și pe mine mă interesează cel mai mult rezultatele. Am să mă folosesc de această ocazie pentru a vă explica modul în care mă gândesc eu să fac lucrurile dacă voi avea ocazia. Să vă spun ce vreau să fac în ceea ce privește agenda digitală. Mă interesează cooperarea cu toți factorii interesați. Avem nevoie de investiții în noile infrastructuri și noi, Comisia, spunem că trebuie să fie o acoperire de 100% a comunicărilor în bandă largă și nu e nevoie de prea multă imaginație să știi că lucrurile trebuie să înceapă cât de repede, mâine. Altfel nu avem cum să ajungem la un rezultat. Dacă numiți asta o politică industrială, atunci sunt alături de dumneavoastră. Pentru mine e important am încercat să vă dau detalii cu privire la un interval foarte scurt. Și cred că abordarea chestiunii agendei digitale din această perspectivă și acoperirea comunicării în bandă largă 100% în Europa, trebuie să ne asumăm acest risc din două motive. În primul rând, ne permite să fim competitivi și să devenim lideri în domeniu, dar în același timp ne oferă și o foarte bună ocazie să continuăm să extindem dezvoltarea economică, să creăm noi locuri de muncă. E vorba de investiții care pot fi începute chiar luna viitoare, care să ducă la rezultate. Uh, și aici vedeți despre ce vorbesc când vorbesc despre o politică de creare a locurilor de muncă și dezvoltarea economiei. Doamna Trautmann. Încă nu sunt uh, prietena dumneavoastră 100%, fiindcă nu mă mulțumește complet răspunsul dumneavoastră, mai ales partea referitoare la inovații. cetățenii așteaptă ca drepturile lor fundamentale să le fie uh, recunoscute. Știți discuțiile din pachetul de telecomunicații privind internetul, exprimarea uh, liberă, dar și protecția vieții private. Cum puteți garanta că acest compromis găsit nu va fi uh, distorsionat și uh, știți că există acta care în prezent este negociat de DG3 și uh, trebuie să ne preocupe punerea în aplicare a prevederilor achiului comitar. Uh, veți forma împreună cu doamna Reding un duo de șoc pentru a vă opune acestor lucruri? N-am nevoie de foarte mult timp uh, ca să vă spun că eu sunt pentru acest lucru nici măcar nu punem în discuție apărarea drepturilor fundamentale. Din acest punct de vedere, avem aceeași părere. În ceea ce privește acordul de luptă împotriva contrafacerilor, am avut ocazia, ca să vă răspund la întrebare, să discut acest subiect și obiectivul negocierilor ACTA, după cum știți, este să se ofere un cadru internațional uh, în eforturile de luptă împotriva bunurilor piratate și contrafăcute. Deci s-au stabilit niște norme internaționale de acționare împotriva acestor uh, infracțiuni. În acest sens, și în cadrul procesului de negociere ACTA, partenerii în cadrul negocierei au încercat să sublinieze importanța din ce în ce mai mare a internetului la încălcarea drepturilor de autor, dar nu s-a ajuns la un text final. Există un text care a fost propus de Statele Unite. Pentru Comisie, obiectivul negocierilor este ca partenerii noștri internaționali să garanteze, în primul rând, aceeași, același nivel de protecție a proprietăți intelectuală cu toate garanțiile oferite de ACHI. Și Comisia vrea să se asigure de acest lucru. Să se asigure de faptul că există garanții suficiente se respectă prevederile actuale referitoare la uh, respectarea drepturilor de autor și acestea nu vor fi încălcate în niciun fel. Deci respectăm uh, criteriile pe care ni le-am stabilit. Următoarea întrebare din partea doamnei Eck și aș vrea să vă rog să respectați uh, timpul pe care îl aveți la dispoziție și doamna Crez, fiindcă altfel va trebui să vă întrerup și în plus nu vom reuși să trecem prin toate întrebările. Doamna Eck. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, în numele grupului meu, aș dori să vă urez bun venit, doamnă Crăs. Internetul este un instrument care garantează progresul și inovația cercetătorii sunt liberi să-și facă propriile alegeri, dar aceste libertăți sunt oarecum restricționate, fiindcă există țări care încearcă să controleze lucrurile, de exemplu Google și China. Pachetul de telecomunicații adoptat în toamnă a arătat Europei că siguranța pentru cetățeni este destul de redusă atunci când avem de-a face cu liberalizarea pieței. Sunteți pregătită să continuați acest gen de abordare pentru a garanta o libertate a rețelelor și cu lipsa unor reglementări? Sunt absolut sigură că cu toții suntem interesați și suntem pentru acest lucru. Neutralitatea trebuie să fie respectată 100% și ca să dau o conotație personală, am desenat și o mică inimioară pe documentul din acest document din dosarul meu. Importanța este foarte mare atât la nivelul uh, comisiei pentru a păstra caracterul neutru al internetului. Există două sau chiar mai multe motive pentru care trebuie să fim foarte atenți la noi amenințări la adresa neutralității, care amenințări pot veni din multe surse, cum știm. Blocarea oricărei discriminări pentru serviciile Voice over IP din partea operatorilor mobili este, de exemplu, un exemplu în acest sens. Și cred că trebuie să fim foarte consecvenți și transparenți cu ceea ce facem. Și de aceea normele de te- privind telecomunicațiilor în varianta revizuită vor consolida lucrurile și mai mult în ceea ce privește protecția și transparența pentru consumatori. În ceea ce privește situația cu Google și China, suntem cu toții de acord că acesta este un caz în care s-a dovedit că nivelul ridicat de sofisticare a atacurilor cibernetice este o realitate oricât de atenți am fi, ei sunt foarte bine dezvoltați și putem spune că în acest caz avem de-a face cu o încălcare a drepturilor fundamentale, libertatea de exprimare, un, o valoare importantă pentru Parlamentul și Comisia Europeană, alături de uh, libertatea la opinie. Iată, deci, încă o dată, demonstrarea faptului că nu trebuie să considerăm că toată lumea este de la sine uh, de acord cu aceleași valori. Doamna Aic. Există mulți tineri care sunt foarte preocupați de acest gen de abordare a integrității aspectelor juridice Organizația de tineret din partidul meu din Suedia, de exemplu, este preocupată de așa ceva. Poate ombudsmanul european ar putea să primească o nouă competență și să abordeze și subiectul uh, integrității și vieții private. Înțeleg la ce vă referiți, dar cred că nu este una dintre responsabilitățile sale. Ombudsmanul este responsabil cu Uh, mersul interior al organizației noastre, ca să spun așa. Cred că există uh, provocări destul de mari în acest sens. Am să mai revin la acest subiect mai târziu, dar asta am vrut să subliniez, că în acest caz ombudsmanul nu are competență să se ocupe de rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc, domnul Lambert, acum. Eh, bienvenue, Madame Cruz, au nom des Verts. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine, veni, bine ați venit, doamna Cruz. Am eh, apreciat eh, activitatea dumneavoastră în Comisia Barroso și cred că succesoarea sau succesorul dumneavoastră va trebui să țină pasul cu mm, dumneavoastră. Ați vorbit despre neutralitatea internetului, ați vorbit că este vorba că internetul este un serviciu public, dar și o, o um, un instrument al democrației. Întrebarea pe care mi-o pun, dacă vrem să impunem neutralitatea internetului, trebuie să vorbim despre felul în care operatorii triază sau nu trafic, traficul, dar avem și o alegere tehnologică ce prin uh, natura lor proprietară uh, afectează neutralitatea internetului. Uh, știți că există aceste probleme tehnice în cadrul Microsoft, de exemplu. Cum vreți să reacționați în plan tehnologic pentru neutralitatea netului, pentru ca rețeaua să rămână neutră? Doamna Cruz? Așa. am nevoie de ajutor cu calitatea sunetului. Yeah. Apologize. Kleine technische Probleme, die hatten wir heute schon mal. O mică tehnică problemă, o mică problemă tehnică, câteodată se întâmplă acest lucru în ciuda organizării bune. Ziehen wir diese Minuten eigentlich ab nachher. Avem toată tehnologia necesară, însă câteodată apar probleme. Funcționează? I, I believe that you were understanding Swedish as well. Cred că înțelegeați și limba suedeză, de fapt. This is just to fill the time. <laughs> Este doar pentru a petrece timpul în mod plăcut. Haben Sie die Frage verstanden, Frau Kruse, eben noch von Kollegen, oder soll er die wiederholen? Well, uh, Dacă puteți să reformulați întrebarea. Ați vorbit despre Microsoft și neutralitatea rețelei. Impactul alegerilor tehnologice pentru tehnologiile închise care au un impact asupra neutralității rețelei. Ce puteți dumneavoastră face? Nu, ă, noi nu blocăm oportunitățile pentru anumite tehnologii. Trebuie să fie posibil ca aceste tehnologii să ă, fie implementate. Trebuie să vorbim despre ă, programe prin sursă deschisă, altfel ne confruntăm cu situații în care jucătorul dominant are o atitudine abuzivă și acest lucru nu trebuie să se întâmple. Neutralitatea internetului și a rețelelor este o prioritate foarte clară. Dacă îmi dați voie să revin, uh, care este rolul pe care Eh, tehnologia informațională poate să joace în economia resurselor. Există domenii pilot, pilot în eh, domeniul transportului, mobilității și așa mai departe. Ce măsuri puteți lua pentru a accelera impactul tehnologiei asupra dezvoltării economice? Există o serie de măsuri în cooperare cu mulți colegi. Aceasta este atractivitatea acestui portofoliu nu este un domeniu blocat și delimitat foarte uh, strict. Vorbim aici despre sănătate electronică, cultură, comerț, economie, o piață unică, energie și împreună putem să luăm inițiative prin care să dovedim că, de exemplu, în domeniul energiei este posibil să Eh, reducem consumul de energie prin contoare inteligente. Este posibil să eh, dezvoltăm tehnologiile pentru a susține rezolvarea problemelor actuale. Și acest lucru mă interesează acum. Vorbim nu doar despre prosperitate, ci și de durabilitate siguranță și mobilitate, vorbim despre sănătate, apă, energie și de inițiative în acest uh, domeniu. Aici trebuie să discutăm în noul program, programul cadru 8, uh, care sunt prioritățile noastre. Eu sunt conștientă că fac uh, afirmații puțin riscante, însă până acum sunt în favoarea luării câtorva subiecte care sunt importante și să uh, fim, uh, să ne concentrăm pe acestea uh, fără să ne disipăm prea mult energiile. Niciodată nu vei avea uh, prieteni pe toată lumea. Uh, trebuie să decidem prioritățile și domeniile în care vrem să înaintăm cel mai mult. În anumite domenii avem uh, acțiuni. Domnul Remec. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, în răspunsurile dumneavoastră la întrebările scrise, și ați menționat uh, și la începutul acestei audieri acest lucru, ați dori să acoperiți prăpastia digitală în ceea ce privește grupurile uh, vulnerabile. Ce aveți de gând să faceți pentru șomeri, pentru tineri, pentru celelalte categorii care nu trebuie să fie dezavantajate social? Un studiu uh, de la Universitatea Irlandeză din Cork, prin Eurostat, spune că ar putea să apară o nouă inegalitate socială, pentru că anumite grupuri sociale nu pot să utilizeze calculatoarele. Doamna Cruz, mă bucură întrebarea dumneavoastră pentru că una dintre problemele cu care ne confruntăm este că nu mai trăim cu rețele și media digitale, ci în interiorul acestora. unii dintre noi nu puteau sau nu vroiau să urmărească evoluția tehnologică. Acum uh, tehnologia este inevitabilă. Aceasta una dintre, este una dintre, preocup, dintre uh, provocările acestui portofoliu. Uh, este vorba de grupuri sociale și de vârstă. Eu aș regreta foarte mult să pierdem generații din cauza evoluției tehnologice. Avem responsabilitatea să ajutăm aceste categorii pentru ca tehnologia să nu fie o sperietoare, ci o sursă de plăcere. Aici eh, trebuie să acționăm la, statul, la nivelul statelor membre, eh, să se asigure accesul la internetul pe bandă largă pentru a eh, integra și aceste grupuri prin sistemul educațional și prin alte modalități. Uh, sunt sigur că, singură că ați citit articolul din New York Times de marți sau miercuri, de luni sau marți, în legătură cu Danemarca. Um, persoanele în vârstă beneficiază foarte mult din urma internetului. Trebuie să fim uh, foarte atenți la cei care nu știu încă cât de important poate să fie internetul și uh, tehnologiile digitale. Aveți o întrebare suplimentară? Vă mulțumesc pentru răspuns. Am o întrebare suplimentară ridicată de un compatriot al dumneavoastră din grupul meu politic, domnul Denis de Jong, în legătură cu IMM-urile. Doar 10% din IMM-urile participă, participă în rețele de cu viteză rapidă astfel încât IMM-urile mici sunt devorate de companii mai mari. Uh, un, din nou o întrebare despre un subiect preferat al meu. În uh, mandatul meu actual, în politica de concurență, am pus accentul foarte mult pe IMM-uri. IMM-urile reprezintă 99% din toate întreprinderile din Europa. Dacă vorbim despre Uh, extinderea economiei, atunci IMM-urile creează locuri de muncă, nu guvernul sau altcineva. Acestea fiind spuse, trebuie să luăm IMM-urile în serios. Pentru a avea măsuri și linii directoare pentru IMM-uri. De exemplu, posibilități de ajutor de stat pentru acces internet pe ban- de bandă largă. În acest portofoliu aș dori nu doar să impulsionez uh, IMM-urile, ci să susțin cercetarea și inovarea. Cu toții știm că în general Există oameni care lucrează uh, acasă și aceștia trebuie să aibă posibilitatea de a-și dezvolta propriile programe și inițiative. Trebuie să îi includem și pe ei în categoria IMM-urilor. Deseori este uh, doar uh, necesitatea de a determina pe acești oameni să fie activi. Domnul Pontes. Mevrouw Kroes, ik zal u uh, mijn vraag stellen in het Nederlands, uw uh, moedertaal. Ik denk dat u dat op prijs stelt. Mulțumesc. Am să pun întrebarea în limba olandeză, care este limba dumneavoastră maternă, doamna Cruz. Guvernul olandez v-a felicitat pentru această desemnare. Întrebarea mea se referă la piața internă. Piața internă nu funcționează încă în mod optim, nu toți actorii implicați au aceleași șanse. Germania, de exemplu, protejează companiile sale, Franța își protejează propriile companii și companiile olandeze, prin urmare, au dificultăți E vorba în special de companiile în domeniul telecomunicațiilor. De aceea vreau să vă întreb ce veți face pentru a asigura că se aplică aceleași reguli pe această piață a telecomunicațiilor. Acest lucru este foarte important pentru libertate, pentru ca aceleași reguli să se aplice tuturor. Ce aveți de gând să faceți? Mulțumesc, domnule deputat. întrebarea dumneavoastră ne arată încă o dată că este important să nu vorbim doar în teorie despre piața unică, despre piața internă, ci să vedem și cum funcționează în practică această piață. Suntem cu toții de acord, recunoaștem că n-am reușit să definitivăm această piață, și eu aș fi ultima care aș spune că nu mai e nimic de făcut, însă nu sunt atât de negativistă precum dumneavoastră. Nu mă refer aici doar la Telecom, ci la ansamblul acestei piețe interne. Pentru că ceea ce am văzut până acum este că <clears throat> atunci când economia nu merge bine, apar tot felul de tendințe protecționiste, aici și colo. Însă, până acum, din câte știu eu cel puțin, cred că am reușit să uh, trecem la acțiune, să luăm măsuri pozitive, cel puțin aici la Bruxelles în ceea ce privește protecția regulilor. Dacă trecem acum doar la piața telecomunicațiilor, despre care ați pus dumneavoastră întrebarea mai concret, Într-adevăr, există un proces de liberalizare a companiilor în acest sector de activitate care este destul de avansat, însă în anumite state regulile n-au fost aplicate tocmai cum ar fi trebuit să fie aplicate. Deci ce voi face eu? Eu voi urmări îndeaproape ceea ce se întâmplă la nivelul pieții interne și dacă cineva afirmă că libera concurență nu este respectată, atunci va trebui să analizez cu foarte mare atenție datele și informațiile care îmi vor fi prezentate și voi vedea ce putem face și voi transmite mesajele mele statelor membre care sunt implicate pentru ca ele să ia măsuri. Mulțumesc. Domnule Bontes, o întrebare suplimentară? Nu, nu am nicio întrebare suplimentară, răspunsul este clar. Domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar desemnat, mă bucur că avem ocazia să vă punem încă câteva întrebări în cadrul acestei audieri. Aș vrea să știu care este diferența pentru dumneavoastră între comisarul însărcinat cu concurența și cel cu agenda digitală. În ceea ce privește roamingul, s-a fixat un preț fix de 1 euro pentru o cantitate determinată, însă în țara mea acest preț în loc de 1 euro este doar de 1 cent. Deci într-o altă țară europeană se plătește 1 euro, în timp ce la noi se plătește 1 cent. În Belgia, de exemplu, prețul este de 13,50. Și în ceea ce privește telefonia mobilă, în ciuda regulamentului existent, observăm în continuare abuzuri. Există anumiți operatori care rețin 0,52 uh, de cenți în timp ce alți operatori aplică tariful de 0,4 cenți. Deci mă întreb cum veți acționa dumneavoastră în calitate de comisar după ce ați trecut prin portofoliul de comisar pentru concurență. Mulțumesc. Într-adevăr, diferența nu este foarte mare și dacă mă susțineți, atunci voi reuși să iau măsurile necesare. Domnule președinte, știu că răspund în fața unui membru al Parlamentului care este expert în ceea ce privește roamingul. Știu că dumneavoastră ați fost raportor al Parlamentului pe acest domeniu și știți totul și am avut ocazia în trecut să uh, primesc informații de la dumneavoastră care ne-au făcut să facem progrese, însă n-am ajuns până la capăt. Ceea ce am reușit să facem până acum este totuși destul de important. Vreau să mulțumesc doamnei Reding și de asemenea Parlamentului care a dat dovadă de o cooperare foarte bună și sunt convinsă că faptul că s-au fixat aceste etape 2007-2009 am reușit să ajungem destul de departe. Însă acum trebuie să vedem care sunt rezultatele concrete și să vedem ce se întâmplă cu celelalte domenii pe care le-ați menționat dumneavoastră. Într-adevăr, o soluție ideală ar fi o piață europeană a roamingului care să nu aibă niciun fel de frontieră. Și nu cred că 5 ani sunt îndeajuns pentru a atinge acest obiectiv dar oricum ar trebui să ne fixăm niște obiective destul de ambițioase. Pentru consumatori, faptul că trec peste o frontieră nu ar trebui să-i afecteze prea mult sau nu ar trebui să-i afecteze deloc în ceea ce privește prețurile care se aplică. Însă trebuie să așteptăm și rezultatele studiului de evaluare, după aceea să analizăm rezultatele acestui studiu, să vedem exact ce se întâmplă și vă asigur că după ce vom analiza aceste date, vom lua din nou legătura cu dumneavoastră pentru a vedea care este noua poziție. Kurze Nachfrage, bitte. Ja. <clears throat> Domnule Rubic, întrebare suplimentară. Mulțumesc. Deci, din câte înțeleg, aveți de gând să faceți o directivă a treia pentru roaming sau aveți de gând să o lăsați pe seama autorității de reglementare la nivel european? Cei care sunt implicați în pachetul Telecom își dau seama că există un nou domeniu și nu este nou doar pentru dumneavoastră prin agenda de la Lisabona, pentru că dumneavoastră vă sporiți puterile în acest domeniu, dar dacă dorvim, vorbim despre acest domeniu, este important și pentru autoritățile naționale de reglementare unde s-au schimbat lucrurile. Deci aceste autorități vor trebui să coopereze cu Parlamentul și, bineînțeles, va trebui înainte să așteptăm raportul interimar care va veni în vara aceasta și după aceea raportul final, un an mai târziu, după care vom avea în sfârșit niște concluzii foarte clare. Și cred că legislația în domeniul uh, roamingului cred că ar trebui să fie unul din obiectivele mele. Bineînțeles că piața va trebui lăsată liberă să-și facă treaba, însă și noi trebuie să o ajutăm puțin. Mulțumesc, doamna Ulsvog. Mm, fru Cruz, jag ser att ni har ett stort frågetecken på er dräktjacka. Eh, jag vet inte hur man ska tolka det. Men... Mulțumesc. Doamnă Cruz, văd că aveți uh, o broșă sub forma semnului întrebării. Nu știu dacă este un mesaj, fiindcă noi suntem cei care punem întrebările și dumneavoastră trebuie să le, răspund, să le dați răspuns. Vreau să mă refer și eu la chestiunea neutralității. Este un subiect foarte important, într-adevăr. Comisia a răspuns la o inițiativă a doamnei Trautmann, pentru a revizui acest uh, subiect și aș vrea să știu dacă ne puteți spune câteva cuvinte despre această revizuire și dacă există deja rezultate. Din câte știu eu, Comisia a elaborat un document de reflexie privind neutralitatea internetului și conform anumitor surse este un document destul de uh, confuz. Puteți să ne clarificați puțin acest semn de întrebare? Partea cea mai importantă, mai ușoară, la care dau răspuns cel mai ușor, este broșa. Da, am ales uh, intenționat această broșă. Asta nu înseamnă că nu fac toate eforturile să vă răspund la întrebări, însă am vrut să arăt că nu știu care este rezultatul acestei audieri și de aceea am ales această broșă. Acestea fiind spuse, raportul acela interimar la care v-ați referit dumneavoastră. Nu știu concluziile finale. Dați-mi voie să încep prin a clarifica acest lucru. Din câte știu, însă, ce trebuie făcută este consolidată competitivitatea pe piață și îmbunătățită transparența și că trebuie să existe un net transparent și uh, neutru. Altfel am pierde o mare ocazie. Așa cum am spus în răspunsul dat uh, domnului Lambert. Deci neutralitatea este principalul aspect. Nici uh, nu ne putem gândi la o altă posibilitate. Aveți o întrebare suplimentară? Da, vă mulțumesc pentru răspuns. Însă, documentul la care m-am uh, referit conține niște părți foarte confuze și anume că nu există o înțelegere clară a neutralității internetului. Ne puteți defini acest concept? Înțeleg la ce vă referiți. Există într-adevăr o anumită confuzie, ca să ne exprimăm eufemistic și în ceea ce privește neutralitatea rețelelor de internet. Problema este dacă operatorii rețelelor, furnizorii de conținut, trebuie să exercite un anumit nivel de control și să limiteze accesul utilizatorilor la conținut. Când este vorba de motive comerciale, aici răspunsul este nu. Și doar când intervin aspecte legate de securitate sau spam, de exemplu, ca să dau două exemple, dar există o, o întreagă listă, atunci posibil, dar nu din motive comerciale, fiindcă atunci am mai vorbit despre neutralitatea rețelelor. Mulțumesc. Domnul Höckmark, următorul vorbitor. Mulțumesc. Unul dintre cele mai importante subiecte și mai provocatoare pentru viitor este acest decalaj digital este foarte important în ceea ce privește uh, dezvoltarea Europei într-o regiune lider a lumii, în ceea ce privește tehnologiile informaționale. Și aș vrea să-mi spuneți ce veți face în ceea ce privește rezolvarea problemei decalajului digital, pentru a vă asigura că alocarea spectrului de frecvențe va da posibilități maxime pentru dezvoltarea diferitelor tipuri de servicii în Europa. Mulțumesc, sunt extrem de recunoscătoare în ceea ce privește acest subiect, fiindcă, într-adevăr, oferă o mare oportunitate. Oportunitatea aceasta la care mă refer constă în schimbarea sistemelor. Într-adevăr, aceasta este și o mare provocare, trecerea de la uh, televiziunea analogă la televiziunea digitală. Dar va permite uh, rețelelor să își dezvolte sistemele. Și trebuie să folosim piața unică în acest sens pentru a armoniza standardele cât mai mult posibil. Dacă statele membre ar acționa în mod diferit, atunci ar pierde destul de mult. În ceea ce privește utilizarea eficientă a spectrului, este într-adevăr o modalitate de a ne atinge obiectivele, cum ați spus și dumneavoastră, ar oferi o creștere a calității, un număr mai mare de opțiuni și aici trebuie menționate două aspecte, dacă îmi dați voie. Comisia cere statelor membre să finalizeze aranjamentele pentru trecerea la televiziunea digitală și termenul limită stabilit de Comisie este 2012. În al doilea rând, trebuie să se promoveze o acțiune coordonată a autorităților naționale pentru a deschide spectrul pentru noi servicii și trebuie să existe condiții tehnice armonizate pentru statele membre care vor alege să deschidă banda de 800 de MHz pentru diferitele tipuri de comunicări, de exemplu în bandă largă. În octombrie anul trecut a a avut loc o acțiune coordonată a autorităților naționale pentru a deschide spectrul pentru noi servicii comparative și inovatoare și trebuie să continuăm cu aceste eforturi. Deci, da, într-adevăr, e vorba de mari schimbări. Domnul Hockmark, în întrebare? Mulțumesc, mi-ați răspuns, mi-ați dat un răspuns bun, într-adevăr, dar vreau să subliniez nevoia de a ne da, da detalii cu privire la modul concret în care veți asigur, veți uh, proceda. Cum uh, veți echilibra oportunitățile cu provocările? Cred că este un aspect important și Într-adevăr, ar fi esențial să avem o piață unică digitală în Europa și dacă vrem să evităm sistemele naționale de roaming, trebuie să ne asigurăm că rezolvarea problemei decalajului digital ne va permite să folosim noi tehnologii peste tot. Există trei elemente pe care vreau să vi le prezint aici. Inițiativa dumneavoastră, uh, summitul privind spectrul care va fi organizată de Comisie și Parlament în colaborare și este o inițiativă minunată a Parlamentului. Și Comisia va fi de mare ajutor. În al doilea rând, după aceea, pe baza concluziilor la care se va ajunge la acel summit, trebuie să găsim un program referitor la spectrul de comunicare pe suport radio și apoi trebuie să le cerem statelor membre să identifice diferențele existente și să fie conștiente de nevoia de neutralitate. Și să se înțeleagă faptul că jucătorii deja existenți nu vor fi um, puși într-o poziție inferioară de cei noi veniți, dar nici invers. Deci trebuie să existe un proces de monitorizare și, într-un final, trebuie să se ajungă la niște concluzii adecvate. Dacă nu, va trebui să se facă o revizuire și corectare a situației. Doamna Țicău, acum. Mulțumesc, doamnă comisar, aici sunt. Sper ca semnul de întrebare să însemne o poartă deschisă pentru dialog putem găsi împreună răspunsuri la mai multe întrebări. Și acum uh, mă refer la întrebarea mea. Piața internă necesită o cooperare administrativă eficientă, iar directiva serviciilor impune ca începând cu 1 ianuarie 2010, toți furnizorii de servicii europeni să poată obține informațiile relevante și să efectueze la nivel transfrontalier diferite proceduri și formalități administrative contactând un unic punct de contact online de la distanță și prin mijloace electronice. Acest obiectiv nu este însă realizat în totalitate, existând încă bariere legale și administrative, de exemplu obținerea unui certificat digital pentru a putea participa la o licitație electronică. Doamnă comisar desemnat, aș dori să ne spuneți care este stadiul de implementare a obiectivelor programului I-2010 și care va fi planul dumneavoastră de acțiune pentru a asigura competitivitatea economiei europene prin dezvoltarea societății informaționale și utilizarea cunoștințelor. Mă refer aici la broadband economy, la facturarea electronică, la licitațiile electronice, la serviciile de guvernare electronică. Mulțumesc! Frau Groß. Indeed, the time... Uh, Într-adevăr, calendarul nu a fost îndeplinit așa cum s-a promis. Însă aceasta n-ar trebui să ne împiedice să ne pierdem speranța, deci cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și oricum este o prioritate pentru furnizorii de servicii, pentru că ei văd ce se întâmplă cu ceilalți furnizori și au nevoie unii de alții. Deci, puteți fi asigurată că voi urmări îndeaproape această situație și voi reacționa dacă voi putea, iar dacă nu este de competența mea, atunci voi discuta cu autoritățile naționale de reglementare și, de asemenea, bineînțeles, cu dumneavoastră, cu Parlamentul. Doamna Țicău. Uh, mulțumesc. Deci uh, să înțeleg că va urma uh, o continuare a planului I-2010 sub o altă formă cu obiective ambițioase. Și de asemenea aș dori să menționez faptul că dezvoltarea infrastructurii de comunicații accesibilitatea serviciilor de comunicații și a informațiilor, garantarea securității comunicațiilor, protejarea drepturilor utilizatorilor și a datelor cu caracter personal sunt esențiale pentru societatea informațională. Anul trecut, aproape 40% din europeni nu utilizau deloc internetul, iar 46% din gospodăriile europene nu aveau încă acces la internet ce măsuri aveți în vedere pentru a ajunge la o acoperire de, 100, de 100% pentru infrastructura de broadband, inclusiv în zonele îndepărtate și puțin populate? Și aș dori să ne spuneți ce planuri aveți în vedere pentru e-inclusion, în special pentru persoanele cu dizabilități. Mulțumesc! Four questions. Uh... Mulțumesc patru întrebări, domnule președinte, pentru a răspunde la prima întrebare. Răspunsul este da, vom continua cu I-2010. De ce nu toată lumea profită de posibilitățile și oportunitățile care există? Și nu mă refer aici la 100% acoperire, ci la ceea ce încercați să explicați dumneavoastră cu cifrele dumneavoastră, pentru că există posibilitatea, dar aceasta nu este utilizată. Cred că două elemente importante sunt încrederea și securitatea și a fost foarte interesant să vedem, în special atunci când vorbim despre activitățile financiare sau activitățile pentru care ai nevoie, într-adevăr, de un nivel de securitate pentru a ne asigura împotriva abuzului față de informația privată și așa mai departe. Cred că ar trebui să fim foarte vigilenți în continuare și să fim conștienți de faptul că chiar dacă credem că există încredere, există totuși neîncredere din partea multor persoane pe care ar trebui deci să le educăm, să spunem așa, să-i informăm despre ce este vorba și câteodată e nevoie de mult mai multă atenție din partea noastră și din partea statelor membre. Însă, alte ori, e pur și simplu problema faptului că nu suntem conștienți de acest lucru. În ceea ce privește acoperirea de 100%, eu voi face tot ce voi putea pentru a reuși să atingem acest obiectiv. Nu e întotdeauna problema zonelor rurale care nu dispun întotdeauna de posibilitățile pentru a avea această acoperire și au nevoie de ajutoare de stat pentru a putea rezolva această problemă și ajunge până la 100%. 100%. Și în ceea ce privește dizabilitățile, persoanele cu dizabilități, vă asigur că ei sunt pe lista mea. Doamna Cross, vă rog foarte mult, trebuie să ținem cont de timpii de intervenție pe care îi avem, pentru că altfel cei care se află la sfârșitul listei nu vor putea interveni, așa că vă rog să respectați acest timp. Domnul Cauțel. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Dumneavoastră aveți uh, niște competențe și un domeniu foarte important și sensibil. În acest caz, dezvoltarea durabilă trebuie să garanteze siguranța și să combată contrafacerile și încălcările de orice tip. În primul rând, trebuie să se garanteze și libertatea alături de protecția datelor. Aici este important dreptul de autor, procesul de digitalizare a cărților, cărților electronice și a revistelor de specializate este foarte avansat, însă de multe ori nu se respectă dreptul de autor și proprietatea intelectuală. Inadecvarea directivei 29 din 2001 nu permite acoperirea întregului subiect. Astfel, statele membre se găsesc pe o poziție destul de slabă în ceea ce privește celelalte poziția celorlalte state, mai ales în Statele Unite, există o bună protecție a dreptului de autor. Și aș vrea să știu, doamnă comisar desemnat, cum intenționați să adaptați legislația comunitară la progresul tehnologic pentru a răspunde la cerințele de extindere globală care trebuie să permită o difuzare mai largă și mai democrată a proprietății intelectuale și mă refer aici la aspecte legate de cercetare. <clears throat> One, of the very sensitive... Unul dintre, dintre subiectele foarte delicate ale politicii Comisiei, drepturile de autor, dacă vorbim despre piratare, acesta este ca un cerc vicios. Vorbim despre piratare atât de timp, atâta timp încât există foarte multe reguli naționale ale dreptului de autor. Este foarte dificil să luptăm împotriva uh, piraterii la nivel european. Suntem cu toții de acord că cei care creează un produs sau un serviciu trebuie să fie plătiți. Acestea fiind spuse, dacă nu avem succes utilizând o abordare de piață unică, atunci este dificil să găsim o soluție. Noi protejăm drepturile de autor. Aceste, acesta este important pentru economia noastră, pentru cultură și pentru autori, în primul rând. Comisia va continua să monitorizeze inițiativele statelor membre, vom promova ofertele Uh, juridice și trebuie să facem acest lucru împreună și Michel Barnier este foarte interesat de găsirea unei soluții. De aceea vrem să facem un pas înainte. Uh, eu mă tem că există alte oportunități care, pe care le ratăm și alții ne, ne iau înainte. Europa uh, rămâne în urmă pentru că nu își rezolvă problemele și va fi dezavantajată din acest uh, caz, din acest, această cauză. O întrebare suplimentară? O continuare. Sunt mulțumit de răspunsul dumneavoastră, dar trebuie să fim foarte atenți la momentul intervenției, fiindcă timpul este foarte important într-un subiect atât de sensibil. Aș vrea doar să vă întreb care este disponibilitatea dumneavoastră pentru favorizarea tehnologiilor uh, în ceea ce privește accesul nevăzătorilor la operele literare. Mulțumesc. I would be delighted to get a chance. Mm, uh, voi aș abia aștept să am uh, ocazia să fac acest lucru. Pot să vă asigur. Doamna Hall, în uh, răspunsurile dumneavoastră spuneți că tehnologiile de, de, telecomuni- de comunicații sunt esențiale pentru schimbarea climatică. Există multe sisteme de, de control care pot să reducă consumul de energie în clădiri, în transporturi, în sisteme logistice. Ce credeți că trebuie puteți să faceți uh, clar pentru a introduce tehnologia în gospodăriile și utilizările de zi cu zi? Totul ține de comunicare, de informarea cetățenilor. Uneori am ideea că dacă nu utilizăm această ocazie să implicăm toți actorii în joc, atunci obținem un rezultat mai prost. Există foarte multă creativitate, foarte mult interes, foarte multă implicare, așa încât hai, haideți să comunicăm ceea ce se întâmplă. Sunt conștientă că în acest domeniu există provocări și mai mari, însă acesta este portofoliul care se ocupă cu comunicarea. Așa încât uh, trebuie să înaintăm. Uh, întrebare suplimentară. În legătură cu tehnologia GPS, aceasta există deja, însă nu există un centru, nu există niciun centru de urgență din Europa care să se folosească de sistemul GPS pentru a salva cetățenii în stare de urgență. Aveți un plan sau idei în legătură pentru a, în legătură să ne asigurăm că aceste tehnologii vor fi disponibile sistemului 112 pentru a salva vieți. Uh, în primul rând, trebuie să uh, ne vedem ce am realizat deja. Toate statele membre sunt implicate în acest proiect. Uh, de ziua a fost fixată. Trebuie să încercăm să comunicăm. Însă, în final, totul depinde de statele membre, cum se achită de consecințele de a fi parte la acest proiect. Aici trebuie să ținem cont de faptul că această tehnologie poate să salveze extrem de multe vieți. Herzlichen Dank, Herr Tsoukalas. Vă mulțumesc, domnul Zucalas. Να σας καλησπερίσω ερήτημος κυρία και να σας καλωσορίσω στο Ευρωκοινοβουλίο. Mulțumesc. Doamnă comisar desemnat, aș vrea să vă doresc în primul rând bun venit aici la Parlament. Sunt aici Aș vrea să mă refer la cele trei intervenții ale colegilor mei care au vorbit despre neutralitatea rețelelor și aș vrea să vă pun o altă întrebare. Dacă am înțeles bine, sunteți dispusă să vă luați angajamentul pentru a proteja această neutralitate a rețelelor? Aș vrea să știu care sunt acțiunile la care v-ați gândit pentru a putea garanta această neutralitate. și pentru a garanta deschiderea rețelelor pentru cetățenii europeni. Ați vorbit de asemenea despre diversii furnizori și de obstacolele care există în ceea ce privește Voice over IP și vreau să vă întreb ce măsuri veți lua în acest domeniu. Doamnă Cruz. Încă o dată, acest lucru se face cu autoritățile naționale de reglementare și cu statele membre. Pornind de aici, dacă vorbim despre neutralitatea rețelelor, aceasta nu înseamnă că nu se poate face acest lucru și pentru VoiceOver IP, pentru că se poate utiliza exact aceeași infrastructură. Și aici am să revin la răspunsul pe care l-am dat mai devreme și anume că există o diferență foarte clară între o abordare comercială, comercială care nu poate fi acceptată pentru că aceasta este împotriva tuturor regulilor. Deci am încredere că împreună vom reuși să facem acest lucru, însă pentru aceasta va trebui să fim foarte activi, să monitorizăm situația și să comunicăm între noi, pentru că această situație este foarte serioasă. Aceasta va fi poziția mea. Mulțumesc. Atunci vreau să vă întreb dacă considerați că neutralitatea rețelelor ar trebui să fie o condiție sine qua non pentru noile rețele de telecomunicații europene, în special pentru acele care vor profita de pe urma breșei digitale. Cred că trebuie să ne menținem poziția și anume să avem o, această neutralitate care să se păstreze, însă nu spun că aceasta se va întâmpla pentru totdeauna, pentru că aceasta depășește mandatul meu oricum, dar cel puțin pentru acest moment răspunsul este da. Danke sehr, Herr Calvin. Mulțumesc, domnul Calfi. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar desemnat, problema securității pe internet este din ce în ce mai importantă, pentru că există riscuri foarte mari pentru consumatorii de tehnologie al informației și comunicațiilor și pentru cetățeni în general. E nevoie de aceea de întărirea regulamentelor necesare în acest sens. Uniunea Europeană ar trebui să ajungă la un echilibru foarte clar între măsurile luate pentru a proteja uh, ciberspațiu și pentru a proteja consumatorii. Vreau să vă întreb care este poziția uh, securității pe internet în agenda dumneavoastră și dacă aveți de gând să creați o poziție, un post de coordonator pentru cibersecuritate pe internet și care va fi rolul său dacă ar fi creat față de ceilalți, celelalte 27 de state membre. Și uh, dacă aveți de gând să faceți ca Uniunea Europeană să promoveze cooperarea în acest sens. Într-adevăr, trebuie să fim foarte implicați în acest domeniu pe care l-ați menționat dumneavoastră. Cred că aceasta este o chestiune care nu reprezintă doar un pur și simplu abuz, ci merge mult mai departe, este aproape la limita cu o adevărată problemă penală. Și azi dimineață tocmai citeam un articol despre crimele pe internet, delictele pe internet. Era vorba de un caz în care clienții unei bănci primeau e mail și uh, întâmplător colegi uh, din departamentul meu primiseră și ei astfel de e mail cu același conținut și în mesajele respective banca le-ar fi explicat clienților respectiv că trebuiau să-și schimbe parola, accesul i-ar fi dus la o pagină web falsificată, care arăta exact la fel ca pagina web a, a băncii uh, propriu-zise și acolo ar fi trebuit să-și schimbe parola. Deci clienții respectiv credeau că își schimbă parola pentru banca lor și această, uh, aceste mesaje care au fost trimise au făcut foarte multe victime. Eu sunt foarte îngrijorată de astfel de evenimente și pot să vă spun că există o piață Uh, foarte mare unde uh, se fac astfel de abuzuri față de uh, clienții băncilor în ceea ce privește cărțile de credit, conturile și așa mai departe. Și costul delictelor pe internet este foarte mare, cel puțin din cifrele pe care le avem pe anul 2008. În acest sens, nu există nicio frontieră, e vorba de o piață fără frontiere deci e foarte important, așa cum a spus, să cooperăm între noi. Pentru că altfel, dacă ne menține fiecare în domeniul nostru de, de activitate, atunci mm, n-am reușit să rezolvăm prea multe. Și una dintre prioritățile agendei mele va fi tocmai aceea de a crea un internet sigur pentru consumatorii europeni. Și sper că la a doua întrebare suplimentare pe care o veți pune să am timp să-mi continui răspunsul. Mulțumesc! Nachfrage. Thank you. I'll make that for you, madam. Mulțumesc. Vă voi respecta dorința, doamna Cruz. Mă reîntorc la această chestiune a figurii coordonatorului de securitate pe internet. E vorba de persoane care au menirea de a vedea ce se întâmplă pe internet și ce măsuri pot fi luate pentru a crește nivelul de securitate. Și e vorba aici în special de cooperare la nivel internațional. Deci vă pun din nou întrebarea, ați fi dispusă să susțineți crearea, înființarea unei astfel de poziții în Uniunea Europeană? Și vreau să vă întreb dacă vă gândiți și la abuzuri față de directiva pentru protecția datelor personale, abuzuri în celălalt sens. Practic, în unele țări, de exemplu, în țara mea, anumite uh, entități, de exemplu poliția, are acces absolut la toate aceste date. Deci cum veți completa cele două, securitatea pe internet și protecția datelor personale? Această întrebare pe care ați pus-o dumneavoastră atunci când vorbiți de Directiva pentru protecția datelor, aceasta este de competența doamnei comisar Reding, care va trebui să revizuiască această directivă și va trebui să țină cont tocmai de aspectele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Oricum, cred că este foarte important să fim foarte clari, să nu pierdem vremea și să lucrăm împreună pentru a rezolva aceste probleme. Și trebuie să implicăm atât actorii din partea publică cât și din domeniul privat. Dacă mă veți susține în acest sens, am de gând să propun o strategie globală pentru a întări capacitățile Uniunii Europene în ceea ce privește securitatea pe internet și, și întărirea rolului ENISA. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vis. Buenas tardes y gracias por su presencia. Mulțumesc Bună ziua, doamna Cruz. Din păcate, nu s-au îndeplinit întotdeauna așteptările noastre în ceea ce privește piața și procesul de dereglementare. Acum se acordă prioritate investițiilor private și rezultatelor pe termen scurt, iar investițiile nu sunt uh, foarte atrăgătoare la ora actuală din cauza complexității legislației. Ținând cont de acest context și ținând cont de uh, directiva în ceea ce privește condiții egale pentru toată lumea, Mă întreb dacă administrațiile publice ar putea susține acest proces pentru a crește competitivitatea și pentru a crește productivitatea. Și vreau să vă întreb ce măsuri poate lua doamna comisar pentru a promova instalațiile de nouă generație și pentru a adopta proiectele care există deja și care așteaptă acum să fie adoptate. Mulțumesc. Two lines to take. Avem două poziții în acest domeniu. În primul rând, zonele rurale sau zonele în care investitorii privați nu sunt foarte interesați, atunci acolo există niște linii directoare foarte clare și vor exista inițiative din partea statelor membre. Și aceasta se adaugă la inițiativa Comisiei de acum un an, din câte mi-aduc aminte, și fondurile există. Am fost surprinsă de faptul că nu toate statele membre au profitat de aceste fonduri, de acest buget și de posibilitatea de a le utiliza pentru proiectele în domeniul uh, zonei digitale pentru zonele rurale. Pentru cea de-a doua parte, pentru acele zone în care există un interes al actorilor privați, acolo ar trebui să vorbim între noi și din experiența pe care am avut-o până acum și pe care am menționat-o, cred că e bine ca toți actorii să se afle la aceeași masă, să discute între ei și să-și dea seama că putem ajunge la o soluție în care toată lumea să aibă de câștigat să ținem cont de actorii care există deja pe piață și de cei care vor să intre pe piață și pentru aceasta concurența este absolut esențială. Și e nevoie de o susținere legală, juridică, pentru că, de fapt, acești actori ne întreabă, practic, nu dacă îi susținem financiar, ci dacă îi susținem din punct de vedere juridic, dacă pot fi siguri în legătură cu regulamentul pe care îl pregătim. Deci, cel mai important lucru este să vorbim între noi și să explicăm ce avem de gând, însă întotdeauna împreună. Mulțumesc. O întrebare suplimentară fostul reprezentant al Biroului European pentru Brevete de la Bruxelles, domnul David Sands, a spus că dezbaterea în legătură cu directiva asupra brevetelor și a software-ului n-ar fi avut loc dacă ar fi existat un sistem juridic omogen prin care să se elimine divergența criteriilor statale existente la ora actuală. Și dumneavoastră, atunci când am avut discuții în legătură cu sectorul farmaceutic, ați susținut ideea unei jurisprudențe omogene la nivel european. Sunteți de acord cu poziția domnului Davidson în ceea ce privește directiva referitoare la software și ați dori să se creeze un tribunal european pentru brevete înainte de a pune în aplicare această directivă? Um, o întrebare fascinantă, într-adevăr, pentru că, în primul rând, nu este în portofoliu meu, ca să spun așa. Biroul, oficiul pentru brevete, face o treabă foarte bună și trebuie să luăm în considerare faptul că, în practică, trebuie să înțelegem faptul că dacă vorbim despre software, și brevete, atunci eu sunt pentru ce ați spus dumneavoastră. Interoperabilitatea, uh, aceasta a fost problema cu Microsoft și iată unde ne aflăm în ziua de azi. Săptămâna trecută s-a ajuns la un acord final. Deci interoperabilitatea pentru software este mult mai bună pentru consumator, pentru economie și pentru asigurarea competitivității. Dacă însă discutăm despre tipurile de standarde care sunt implicate, ar trebui să fim puțin mai precauți. Însă, fără îndoială, acest subiect va mai reveni în discuție pentru a vedea cum stau lucrurile în ceea ce privește brevetele pentru sistemele de software și aș fi interesată să primesc informații și de la dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! Acum colegii de la Comisia Cultură, aș vrea să le doresc bun venit, să dau cuvântul doamnei PAC, președintele Comisiei Cultură. Doamnă Crăs, Comisia pentru Cultură, este favorabilă unui sistem european de emisie de mult timp, fiindcă doar așa se garantează pluralitatea vederilor. Avem nevoie de un sistem public uh, puternic de, uh, de emisie, pentru că doar așa se garantează libertatea de opinie. După părerea dumneavoastră, serviciile de mass media, ce rol joc aici? Într-adevăr, o întrebare foarte clară, e nevoie de un răspuns clar. După părerea mea, răspunsul, întrebarea nu este clară. Știți că în funcție de tipul de servicii publice de emisie, de radioemisie, principiile diferă și noi încercăm să implementăm principii comune pentru servicii personalizate. Altfel, nu vom reuși să avem un rezultat concret în urma discuțiilor. În trecut, în ceea ce privește concurența, cred că era și pentru dumneavoastră acceptabil să faceți eforturi pentru a rezolva acest lucru, garantând însă diversitatea. Acesta este un aspect foarte important pentru noi în Europa și chiar cu diversitate putem avea o piață competitivă, pentru că consumatorii pot să aleagă ce interesează. N-am fost, nu sunt foarte mulțumită de răspuns, dar trec și la a doua întrebare. Convenția UNESCO acum. Poate dumneavoastră uh, aveți o părere diferită de majoritatea Comisiei Barroso. V-ați oprit împot- v-ați opus naturii obligatorii acestei convenții. Uh, între timp v-ați răzgândit? Politicile de cultură și mass media pot fi sprijinite în acest domeniu și duse mai departe? N-am știut că a existat o astfel de divizare a opiniilor. Poate am putea să discutăm în detalii mai târziu. Dacă mă întrebați cu privire la acest portofoliu și partea legată de cultură, care are legătură cu acest portofoliu, trebuie să păstrăm această punte deschisă, fiindcă altfel pierdem o mare ocazie, multe ocazii de fapt, fiindcă această nouă agendă digitală oferă foarte multe oportunități de a promova împreună. Doamna Camera Vert. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Croes. În pachetul de, te- de telecomunicații care a fost adoptat, este vorba despre decalajul digital uh, și din punct de vedere dar și economic, dar și din punct de vedere social și cultural. Restricțiile existente care asigură neutralitatea rețelelor sunt foarte importante, dar este uluitor să vedem că în documentul primit de la Comisie aceste aspecte sociale și culturale, de exemplu legate de politica de frecvențe, sunt foarte uh, pe scurt menționate. Întrebarea mea este, sunteți de acord că atunci când este vorba de a activa în domeniul decalajului digital, atunci trebuie să luăm în considerare atât uh, aspectele economice, cât și cele sociale și culturale. Și dacă da, cum putem găsi un echilibru între aceste interese care ar putea să fie contradictorii? O întrebare foarte interesantă în E vorba de un domeniu în care statele membre trebuie să se implice foarte mult. Ați acceptat uh, regulamentul cadru și există niște noi consecințe. Trebuie să luăm în considerare că dacă am elimina cultura sau serviciile media, ar fi un eșec total. Însă să nu uităm că aceasta este doar o parte. Deci, există o oportunitate, dar nu este singura. Mulțumesc, doamnă Crăs. Eu aș fi foarte încântată să știu că aspectele economice și cele sociale și culturale sunt puse pe picior de egalitate de toată lumea. În ceea ce privește frecvențele, am o întrebare este nevoie de tehnologii foarte importante pentru uh, companiile, pentru serviciile de emisii. Și aș vrea să vă întreb despre platforma terestrială și cum puteți să asigurați că aceasta va continua să rămână disponibilă uh, pentru interesul colectiv și să nu dăm prioritate din nou intereselor economice. Înțeleg la ce vă referiți. Am menționat deja uh, unea dintre colegii dumneavoastră cărora le-am răspuns mai devreme, că trebuie să existe neutralitatea și egalitate și uh, rețelele teritoriale de satelit și cablu trebuie să fie abordate în mod egal pentru a permite o dezvoltare egală. Răspunsul meu pentru dumneavoastră este nu aveți nicio grijă, acest lucru nu va fi lăsat deoparte. Mulțumesc acum domnul Cavada. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Noi privim, uh, primim favorabil uh, declarațiile dumneavoastră preliminare. Deja Vorbim despre ingineri, de rețea, sisteme. Nu vorbim, nu vorbim despre conținut. Ne îndreptăm spre o catastrofă dacă în timpul mandatului dumneavoastră veți vorbi doar despre organizare, organizarea industriilor digitale, pentru că fără conținut acestea nu vor valora mare lucru. Trebuie să uh, existe mai degrabă conținut decât rețele. Uh, s-a diminuat responsabilitatea comisiei în 3 sau 4 portofolii uh, și s-a divizat uh, responsabilitatea. Cum veți colabora cu universul industriilor culturale, cu dreptul de autor, pentru a impune serviciile cultura- culturale? În al doilea rând, cum veți funcționa în cadrul coordonării cu ceilalți comisari pe care președintele comisiei i-a dispersat, ceea ce a fost o greșeală și va reprezenta o dificultate. Doamna Cruz? Nu mă veți acuza dacă nu vă, îmi exprim gândurile în legătură cu ceea ce ar fi cel mai bine pentru un portofoliu sau altul. Până acum am avut succes în acordarea celor 26 de comisari desemnați un portofoliu valoros. Acest lucru nu s-a întâmplat întotdeauna uh, până acum. Acum toate, toți cei 26 de comisari au un portofoliu important. Într-un fel sau altul, unele portofolii au trebuit să fie divizate și transferate părți din responsabilități în altă parte. Este vorba de un sistem de cooperare. Comisia este organismul care ia decizii în Europa. Niciodată un comisar nu va putea spune că eu am luat decizia. O decizie trebuie să fie susținută de întreaga comisie. Așa știu din 5 ani de experiență, colegialitatea este foarte uh, bună. Acestea fiind spuse, am menționat acest lucru în remarcile introductive. Cu acest portofoliu uh, mă bucur că am contacte foarte bune cu Michel Barnier, cu doamna Andrula Vasiliu, Și bineînțeles că acum îl cunosc doar pe numele mic, care nu este suficient, domnul Ianus Potocnic în acest domeniu și Vivian Reding. De asemenea, Mora Gagan Quinn este o provocare pe care o vedem împreună. Uneori vom fi mai mult decât doi sau și uneori vor, vom fi doar un comisar. Cooperarea contează cel mai mult și dacă cooperarea nu se face într-o atmosferă colegială, atunci ați avea dreptate. Însă sunt sigur că domnul Barroso va examina lucrurile și dacă apar frustrări sau conflicte, va acționa. Uh, oricum puteți fi sigur că uh, vom colabora în mod cât mai colegial, în echipă. Domnule Cavada o întrebare suplimentară rapidă care o reia pe cea a doamnei Doris Pac. De 20 de ani se dezvoltă media private, însă a scăzut calitatea conținutului către cetățeni. Ați fi dispusă să ajutați radiourile și televiziunile publice care sunt dezavantajate în raport cu uh, rețelele private pentru a ajunge la un echilibru. Vă mulțumesc. Mie îmi place diversitatea și, bineînțeles, mă interesează și calitatea de ambele părți, pe partea publică și privată. Însă, mass media publice au o responsabilitate și mai mare înspre calitate, pentru că acestea au o funcție specială. Trebuie să fim conștienți că aceste sisteme nu sunt echilibrate. Uh, înțeleg din gesturile dumneavoastră ce vreți să spuneți. Cred într-un sistem echilibrat unde șansa de a furniza un conținut bun pentru cultură, pentru cetățeni, și pentru economii să existe. Doamna Turn und Ostein. Doamna comisar, pentru a continua întrebările colegilor mei din Comisia Cultură, am vorbit despre radio, ce se întâmplă cu editorii de presă. Cu toții știm că există probleme acestea, drepturile editorilor nu sunt respectate pe internet, se încalcă libera concurență, se ajunge la o calitate cea de la cel mai mic numitor comun a produsului. Alte părți care exploatează conținutul publicat în format tradițional și mm, pe site-urile internet în scopuri comerciale lucru care este posibil astăzi odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei. Care este propunerea dumneavoastră pentru a crea un sistem pentru accesul la conținut larg pentru consumatori care să nu amenințe interesul editorilor de presă sau al consumatorilor, în același timp care încurajează dezvoltare ulterioară și progresul în tehnologiile de comunicare. În primul rând, pentru a stimula pe cei care știu că dacă rămân pe linia pe care au jucat până acum, uh, nu vor putea să înainteze. Odată cu noile mass media, trebuie ca oportunitățile să fie folosite pentru a uh, se transmite informațiile. Eu cred într-o piață competitivă, așa încât toți trebuie să aibă o ocazie de a juca pe această piață. If we talk about the opportunity... Dacă vorbim aici des, că despre oportunitățile pe piață și de, de principiul non-discriminării, veți fi la fel de dură în decizii cum ați fost când ați fost comisar. Eu vin din Polonia, deci știu despre ce este vorba. Veți fi la fel de intransigent uh, pentru a asigura non-discriminarea pentru toți uh, cetățenii europeni care fac cumpărături pe internet. Nu există acces egal în toate state membre. De exemplu, muzica pe programul iTunes. Uh, ce acțiuni veți întreprinde pentru a avea acces toată lumea la asemenea servicii? Nu m-am gândit să îmi schimb caracterul cu acest, această nouă funcție. Deci voi continua să fiu la fel. Uh, sunt transparentă și cred că sunt corectă. Acest lucru trebuie să fie clar celor care sunt implicați în decizii și discuții. Atunci când vorbiți despre piața online, problema dumneavoastră a fost una dintre problemele uh, pentru care am, încep- am pus bazele acestui eveniment masă rotundă pentru muzica online. Ce am înțeles este că în ultima, ultima întâlnire cu aceste persoane, conducătorii companiilor principale, am căzut de acord asupra unor principii și am fost mândră că nimeni nu a fost împotrivă. Însă, la sfârșitul acelei întâlniri, aveam niște principii, iar acum implementarea. Aceasta va fi partea cea mai dificilă, însă vă pot asigura că fac tot ceea ce pot pentru a ajunge la punctul, punctul în care exemplul dumneavoastră va fi rezolvat. Nu pot explica de ce în Polonia sau în altă parte nu se poate face ceea ce se poate face în alt stat membru pe piața unică. Doamna Hannibal. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. doamnă kroes vreau să ne întoarcem la ceea ce discutam mai devreme, conținut și calitate. și în special la pluralismul mass media, care a fost o temă de dezbatere aici la Parlament, și acea abordare în trei etape, care a început în 2007 și care n-a avut cu adevărat succes, poate în unele state membre mai mult decât în altele. Pentru că pericolul este să pierdem și mai mult din diversitatea mass media pe care o avem și de asemenea conținutul politic și cultural pe care îl avem. Și este o chestiune foarte importantă pentru întreaga Uniune Europeană. De aceea aș vrea să vă întreb ce măsuri concrete veți lua pentru a asigura pluralismul mass media în întreaga Uniune getting parties together and then find out uh, where, where ca toți actorii implicați să comunice între ei, să vedem care sunt problemele și să încercăm să aplicăm niște soluții împreună, pentru că pluralismul mass media este o chestiune foarte importantă, nu doar pentru dumneavoastră, ci și pentru mine. Yeah, if I could come back, I think this is quite a tough one because voi reveni la această întrebare. E o chestiune foarte gravă, pentru că este o chestiune destul de delicată și cred că trebuie să fim mai stricți decât uh, pur și simplu să promovăm uh, diversitatea. Și aceasta nu doar în uh, ceea ce privește știrile europene, să zicem. Vă rog să-mi dați măcar o ocazie să fac acest lucru și voi încerca să o fac. E adevărat, ne-am confruntat și în trecut cu alte situații dificile și cred că cel mai important lucru este ca toți actorii implicați să lucreze împreună. După aceea să vedem care este problema adevărată și dacă există o soluție sau nu pentru aceasta, dacă putem găsi un fel de compromis pentru a rezolva situația, dar oricum un rezultat clar, concret. Dacă nu găsim, atunci trebuie să acționăm. Asta este foarte clar. mich als nächstes Frau Mulțumesc, doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamna Cross. Ne-ați spus o viziune foarte clară a dumneavoastră, s-au pus multe întrebări și s-a vorbit despre tehnologiile necesare pentru multe infrastructuri și, de asemenea, uh, despre agenda I 2020. Am luat legătura cu mai mulți cetățeni și m-am gândit să vă pun o întrebare oarecum mai revoluționară aici la această audiere și aceasta prin intermediul calculatorului pentru a vă arăta că tehnologiile într-adevăr funcționează foarte bine. Așa că am să vă pun întrebarea lui Marc. Dumneavoastră spuneți că în portofolul dumneavoastră trebuie să lucrați cu mulți alți comisari. Vreau să vă întreb dacă veți lucra cu doamna Ashton sau cu viitorul comisar pentru extindere pentru a asigura că libertatea de exprimare online este de asemenea garantată și că va fi o parte integrantă a politicii, de, politicii externe a Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru întrebarea lui Marc. Cred că, într-adevăr, este o întrebare foarte importantă și nu ușoară. Bineînțeles că ce pot să vă spun, voi face tot ce voi putea. Știu că doamna Ashton este foarte implicată în toate chestiunile legate de libertatea de exprimare, așa că, bineînțeles că vom aborda acest dosar, de asemenea cu colegul din domeniul extinderii aceasta este tocmai partea cea mai interesantă, cea mai fascinantă a acestui portofoliu. Este faptul că voi avea de lucrat cu mulți alți comisari și voi fi implicată în, în multe alte dosare care au legătură cu alți comisari. Mulțumesc! Eu reprezint aici Comisia de Cultură, Mass Media și Educație și, bineînțeles, și pentru noi uh, expresia artistică este foarte importantă. De aceea trebuie să vedem care sunt conținuturile pe care le putem accesa online. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre cooperarea cu noi după probabila confirmarea dumneavoastră cu Comisia de Cultură și cum vedeți agenda digitală în acest context al culturii și al educației. It is absolutely main that um, in, in this field we are E foarte clar că în acest domeniu utilizăm toate oportunitățile pe care le avem și trebuie să profităm de pe urma provocărilor. Și aceasta din mai multe motive. În majoritatea cazurilor, atunci când e vorba de educație, de tânăra generație, chiar dacă vorbim despre procesul de formare de-a lungul vieții, de multe ori persoanele, chiar dacă sunt mai în vârstă, ele au o minte tânără, să spunem așa. De aceea ar fi de-a dreptul ridicol să nu utilizăm toate oportunitățile pe care le avem. Deci, această legătură cu cultura este foarte importantă și este de asemenea foarte bine ca prin cultură să implicăm mai mulți pe oameni și să avem o soluție cu beneficii pentru toată lumea. E vorba de asemenea de mentalitate. Am vorbit aici despre delictele pe internet. Și aici nu e vorba numai de tineri, e vorba și de alte categorii sociale care nu sunt foarte conștiente de cum poate fi utilizată informația privată. Deci, dacă vorbim despre educație, acesta este un element esențial, avem nevoie unii de alții. Deci, ar trebui, de exemplu, să spunem tinerilor noștri că înainte de a emite mesaje pe internet să se gândească la ce vor spune. Pentru că, de multe ori, avem informații care n-ar trebui să fie acolo. Mulțumesc, domnul Harbour. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă întorc la la angajamentul dumneavoastră de a asigura o piață a telecomunicațiilor competitivă care să încurajeze investițiile. După cum știți, ca un promotor al concurenței, nu ați ezitat niciodată în abordarea subiectelor legate de dominanța pe piață în mai multe industrii. De asemenea, știți că segmentul de piață mediu al companiilor de telecomunicații în bandă largă în Uniunea Europeană este de 45% și atât a fost în ultimii trei ani. Pe o piață importantă au chiar 75%. Domnule comisar desemnat, sunteți de acord cu mine că aceste cote mari de piațe vor uh, inhiba investițiile și concurența și ce vă propune să faceți în acest sens? Este un motiv în plus să monitorizăm îndeaproape aceste situații și chiar foarte strict pentru că uh, o poziție dominantă pe piață uh, nu este în sine intolerabilă sau de neacceptat. Depinde de comportamentul acelei poziții dominante. Dacă este vorba și de un abuz al acelei poziții dominante, atunci da. Eu am exemple în portofoliul actual din, din ambele categorii. Într-adevăr, cred că acele companii care există deja pe piață au o cotă mare de piață, dar dacă acțiunile lor se îndreaptă în direcția nedorită, atunci trebuie să acționăm. Însă avem nevoie de date concrete pentru asta și le așteptăm de la oricine. M-aș fi așteptat să aveți o poziție mai fermă, având în vedere trecutul dumneavoastră, pe când uh, ce ați spus dumneavoastră este destul de slab. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră referitoare la separarea funcțiilor care funcționează în țara mea și în țara dumneavoastră. Uh, KPN, operatorul cel mai mare, instalează rețele deschise pentru sistemele de mare viteză. Acestea sunt remedii pe care le puteți folosi pentru țările unde cotele de piață sunt foarte mari, fiindcă avem dovezi în acest sens că doar așa poate fi crescută, intensificată concurența și investițiile. Um. Domnule președinte, s-ar putea să fie o înțelegere la mijloc pentru că, într-adevăr, am fost foarte activă în portofoliul actual al politicii uh, concurenței, mi-am făcut treaba foarte bine, însă noi, Comisia, nu am atacat părțile care aveau o poziție dominantă și un comportament dominat. Am avut o abordare foarte transparentă în care eh, am diferențiat între când atacam și când solicitam eh, redresări sau, sau când spuneam nu. În ceea ce privește separarea funcțiilor am făcut același lucru ca și la energie cu decuplarea, deci puteți fi sigur că dacă la un anumit moment în acest portofoliu îmi v-ați da îmi veți da ocazia să acționeze, atunci când e clar că avem de-a face cu un abuz, voi acționa. Mulțumesc, domnul Corol, doamna Corol acum. Doamna comisar desemnat, apreciez comentariul pozitiv pe care l-ați făcut referitor la piața digitală unică. Aș vrea să intru puțin mai în detalii cu o întrebare concretă. Sunteți pentru ideea unei tabele de scor independente referitoare la uh, piața digitală unică, în care se evaluează uh, țările membre pe baza unor criterii clare? Ei, ei. Eu sunt pentru astfel de idei, în totalitate. Am nevoie de timp să mai intru în detalii, dar vă pot spune că această tabelă de marcaj, tabelă de punctaj, este ceva, un lucru pe care îl cunosc. În portofoliul actual m-am ocupat cu așa ceva și pot să vă spun că uh, atunci când există state care nu acționează, n-au fost pozitive față de această idee la început, uh, între timp și-au schimbat părerea. Și nu știu dacă așa vor sta lucrurile și pe viitor. Vă mulțumesc pentru atitudinea dumneavoastră deschisă. Ce alte mijloace alternative are în vedere Comisia pentru a se asigura că piața digitală unică va fi finalizată cât mai eficient posibil? Puteți fi sigură că există un program pentru 2020 pentru această comisie. Președintele Barroso este foarte atașat de această idee și un subiect foarte apropiat de sufletul său este uh, agenda digitală. Mesajul său în această privință este trebuie să acționăm și asta trebuie făcut în cooperare cu dumneavoastră, cu statele membre și cu toți cei care sunt implicați, autoritățile naționale de reglementare și toți ceilalți factori interesați și acest lucru ne va permite să uh, grăbim lucrurile. Mulțumesc! Acum, uh, doamna Badia Icușet. Aquí, a su izquierda în su intervenție inițial. Vă mulțumesc, domnule președinte. În declarația inițială ați vorbit despre eh, internet în serviciul cetățenilor. Am trecut într-o nouă era internetului în care nu este doar posibil să conectăm cetățenii, ci și obiectele. Cunoașteți acest Uh, internet al obiectelor. Și una dintre aceste una dintre problemele acestui proiect este dificultatea de a garanta viața privată a cetățenilor. Um, credeți că internetul acordă suficientă protecție pentru viața privată a cetățenilor? Aceasta este una dintre problemele în care, de care este interesată foarte mult doamna Vivian Reding împreună vom, ne vom gândi uh, foarte mult la această problemă, pentru că nu vrem să luăm lucrurile așa cum sunt. O întrebare suplimentară ar fi dacă credeți că ar fi corect să avem un studiu detaliat pentru a ne asigura că legislația actuală va garanta drepturile cetățenilor. Oricum, vreau să monitorizăm această situație și înainte de a lua o decizie să aflăm dacă există o problemă, într-adevăr, și dacă problema poate fi rezolvată. Însă, oricum, vreau să țin cont de faptul că doamna Vivian Redding este implicată și ea foarte mult în acest subiect. Vă mulțumesc. Urmează domnul Grijup. Doamna comisar desemnat, cred că acest portofoliu, ca oricare altul, va putea să se uh, identifice cu subsidiaritatea și dezvoltarea durabilă datorită domeniului de aplicare în care are loc digitalizarea. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dezvoltarea durabilă în legătură cu accesul la internetul de bandă largă, în special în zone uh, periferice sau rurale. Există și o diferențiere între statele membre pentru că accesul la internet este foarte diferit și deseori prin rețele tradiționale. Ce metode în afară de ajutorul de stat ați putea folosi în acest sens? Cu ultimele de linii directoare în legătură cu ajutorul de stat pentru programe, cred că avem un uh, răspuns clar. Cred că trebuie să comunicăm mai bine cu statele membre, pentru că dacă avem intenții serioase, dacă Comisia vrea ca în 2013 să fie o acoperire de bandă largă 100%, atunci trebuie să se facă multe. Aspectele financiare trebuie să fie rezolvate prin fondurile disponibile și care, după părerea mea, sunt bine cunoscute. Și mi s-a părut că Parlamentul a regretat că nu s-a ajuns la un nivel mai înalt. Oricum, uh, s-a ajuns la o accelerare în acest moment. Dacă aceasta ar putea fi acoperită, atunci, bineînțeles, că prin comunicare uh, oamenii pot fi informați. Acest lucru se poate întâmpla prin uh, durabilitate, dar și prin alte căi, nu doar comerț electronic, sănătate, pe internet, educație și așa mai departe. Multe din aceste probleme, dacă există un program real și eu înțeleg că multe state membre sunt interesate în asemenea programe, Uh, pot fi realizate. Am vrut să vă întreb de asemenea în legătură cu contribuția dumneavoastră în scris la programul Sănătate Electronică. Vedeți acest program e-health ca o modalitate de a reduce diferențele culturale și de dezvoltare. Eu sper că cu programul e-health nu vom fi blocați de granițe, pentru că posibilitățile transfrontaliere vor fi implementate și pentru că poate prea des fac referire la acel articol în legătură cu situația din Danemarca. Dacă am avea succes în acest, în acest proces, vom omorâ doi iepuri cu aceeași piatră. Putem rezolva două probleme dintr-un singur foc, ca să spunem așa. De, și anume problema persoanelor vârstnice care vor putea să aibă ocazia să locuiască singure și să primească totuși un tratament necesar și la un cost mai mic. Acest lucru a fost uh, dovedit în exemplul danez. În zone rurale acest lucru este logic de asemenea în aceste exemple în care putem învăța unul de la altul. M-am bucurat să văd că Danemarca a fost un exemplu uh, de unde Statele Unite vor să se inspire. Trebuie să legăm acest subiect uh, și aceste, acest tip de proiecte Uh, de piața internă. Domnul Schwab. Mulțumesc, doamnă comisar de senat. Am foarte mare respect pentru mandatul dumneavoastră anterior, pentru cei patru ani dinainte. A fost într-adevăr o experiență grea. Și a, uh, portofelul de acum este de asemenea unul foarte interesant. Domnul Rubic s-a referit la un punct concret, și anume v-a întrebat ce veți face dacă regulamentul în legătură cu roamingul 2 nu se va aplica. Dumneavoastră n-ați răspuns la această întrebare și atunci vreau să vă întreb dacă regulamentul acesta nu are efectele scontate, atunci uh, ce veți face? Veți face o nouă propunere legislativă dacă prima nu ajunge la rezultatele scontate? Pot să vă spun că mă interesează foarte mult rezultatele în ceea ce privește acordurile la care am ajuns. Acorduri între dumneavoastră, noi și consumatori. Un acord care a fost susținut de toate părțile implicate. Un lucru e foarte clar. Dacă nu reușești să îndeplinești condițiile, atunci nu ai nicio scăpare, pentru că aceasta este o chestiune în care putem demonstra într-adevăr ce se întâmplă. Și sper să nu se mențină acest sistem al roamingului pentru totdeauna, pentru că altfel părțile implicate de fapt n-au înțeles mesajul nostru, pentru că pe o piață competitivă poți să ai beneficii în multe feluri. Poți să ai beneficii făcând investiții, de exemplu, și acesta a fost mesajul pe care l-am avut la una dintre dezbaterile care a avut loc și ar trebui să existe de asemenea posibilitatea de a acorda un premiu pentru riscul asumat și de a, de a modifica prețul. Este un fel de funcționare a pieței, a cererii și a ofertei. Deci, Părțile ar trebui să fie conștiente de acest lucru. Dank. Äh, ich entnehme, dass Sie so ein Jein äh, antworten, also vielleicht. Mulțumesc. Nu am înțeles foarte bine dacă ați răspuns da sau nu. Să înțeleg că nu până la urmă. O a doua întrebare pe care vreau să vă pun. Ce ați face dumneavoastră? Ce instrucțiuni ați da autorităților de reglementare pentru a putea pentru a putea să nu ajungem la o nouă directivă. Mulțumesc. Aș lucra cu părțile implicate până când acestea ar da semnalul că nu sunt uh, implicate. Acesta a fost, de fapt, și acordul la care am ajuns la început. Și anume să avem semnalul că prețul în mai multe categorii nu era acceptabil nici pentru Parlament, nici pentru consumator, nici pentru Comisie și până la urmă această etapă s-a realizat deja și acest lucru s-a făcut deja de două ori. Și cred în continuare că părțile, actorii implicații, implicate au nevoie de încredere din partea Comisiei pentru a arăta că au înțeles acest mesaj. Și dacă și noi suntem de încredere cu abordarea pe care o avem, atunci e foarte bine. Însă întâi trebuie să încercăm și dacă nu reușim, atunci avem evaluarea interimară, evaluarea finală, pentru a vedea care sunt consecințele întregului dosar. Deci vom avea timp pentru a comunica cu părțile implicate. Herzlichen Dank für den Rechtsausschuss, äh, Frau Gallo. Mulțumesc. Din partea Comisiei Juri, doamna Calu. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar de semnat, aș vrea să vă pun o întrebare în numele Comisiei Juri. Comisie pe care o reprezint și cu care sunt convinsă că veți, va trebui să lucrați pentru anumite aspecte importante. În ceea ce privește această epocă digitală care este poziția dumneavoastră pentru conținuturile artistice și ce fel de propunere artistice, ce fel de propuneri legislative veți face în acest domeniu. În acest context vreau să vă întreb dacă credeți că ar trebui să aplicăm principiul responsabilității industriei, așa cum se întâmplă cu telecomul, cu furnizorii de acces la internet, în ceea ce privește utilizarea ilegală online a conținuturilor artistice care sunt protejate de drepturile de autor. Anyhow, um, illegality is not acceptable. And third, Indiferent în ce situație, ilegalitatea nu poate fi acceptată. Acesta este un principiu pe care îl voi aplica întotdeauna. Deci, dacă vorbim de creativitate, atunci ar trebui să aplicăm cu aceeași strictețe sau poate cu și mai multă strictețe acest principiu. Într-o piață a creației ar trebui să existe un echilibru între ce se oferă și ce se plătește. Și în majoritatea cazurilor această abordare ar trebui să fie soluționată din punct de vedere juridic, însă încă o dată aceasta se face în strânsă cooperare cu comisia dumneavoastră. Și ar trebui să ținem cont și de faptul că majoritatea actorilor implicați consideră că e prea multă reglementare, însă dacă e nevoie de mai multă clarificare și transparență, atunci ar trebui să o facem. Mulțumesc. O întrebare suplimentară? Mulțumesc, domnule președinte. Încă o întrebare foarte concretă. Care sunt mijloacele de finanțare pe care doriți să le aplicați pentru a continua programul europeană și dacă credeți că e posibil să se ajungă la un acord cu Google în acest sens. E una ar însemna să fiu împotriva legilor competitivității, pentru că Google se află pe această piață și eu sunt o persoană care are foarte mare încredere în competitivitate și cred că toate părțile implicate ar trebui să aibă acest drept. Însă, Europeana cred că este o inițiativă foarte bună. Acum se află, din punctul meu de vedere, doar la început. Pentru că deocamdată se ocupă doar de ceea ce avem în trecutul nostru, pe această dimensiune temporală, dar va trebui să continuăm și după aceea ne vom confrunta cu celelalte aspecte, pentru că nu e vorba doar de operele orfane sau de cele care nu mai sunt disponibile, ci e vorba încă o dată de problema drepturilor de autor. Și am, încerc să reformulez aici în mod pozitiv. Am văzut că Google este foarte activ în acest sector și ar trebui să fim conștienți că acesta, se, acesta utilizează în special limba engleză și că dacă dorim să menținem diversitatea lingvistică pe care o avem în acest domeniu al culturii și al istoriei, ar trebui să reușim să spargem acest cerc vicios, pentru că altfel vom pierde trenul. Și anumite activități și inițiative care vin din partea lor și nu pot fi învinovățiți pentru că ei sunt o parte integrantă a acestei piețe. Însă, european ar trebui să rămână în centrul atenției noastre și ar trebui să discutăm cu celelalte părți implicate și să le spunem că nu ne mulțumim cu acest rol limitat pentru europeana, care oricum este destul de bun, dar este doar un început. Mulțumesc, domnul Cerci Marcachis. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar desemnat, pentru răspunsurile foarte bune pe care ni le-ați dat până acum media digitală are o influență foarte mare asupra peisajului general al mass mediei. Oamenii vor să găsească cât mai multe lucruri online și sunt din ce în ce mai puțin dispuși să se aboneze la altceva. Problema este că veniturile din publicitate sunt reglementate din ce în ce mai strict de noi în Uniunea Europeană, deși eh, avem de-a face cu libertatea expresiei, și mare parte din publicitatea online este în mâinile Google, peste 50%. Credeți că este posibilă uh, o, un risc ridicat pentru pluralitatea mediei și ce mass mediei și ce intenționați să faceți în acest sens, dacă da? Trebuie să știm că Nu este un lucru bătut în cuie și noi suntem pentru. Pluralitatea mass medie este un concept care poate să se găsească sub atac în anumite împrejurări. Și trebuie să înțelegem că este strâns legată cu libertatea de exprimare și este strâns legată de cultura noastră a democrației. a fost uh, acceptată o declarație în octombrie anul trecut cu privire la libertatea de exprimare și de informare în această instituție. Ce mă inspiră pe mine este faptul că după situația din China, care este cunoscută tuturor, din mass media, am înțeles că e vorba de un echilibru între libertatea de exprimare și alte valori fundamentale. Mă refer aici poate la protecția minorilor, demnitatea umană, aspecte foarte relevante în această discuție. Asta înseamnă că e nevoie de legislație pentru protecția minorilor, pentru protecția uh, datelor cu caracter privat și lupta împotriva conținutului uh, interzis trebuie să fie parte a listei noastre de activități. Pentru mine, pluralismul uh, mass mediei este o valoare importantă, pozitivă, pe care trebuie să o protejăm tot timpul. Bun, deci sunt bucuros să aflu că vom avea o dezbatere referitoare la interzicerea publicității ca parte a portofoliului dumneavoastră. Informațiile online se folosesc în domenii foarte importante, inclusiv în domeniul sănătății. Acesta este un fenomen răspândit. Oamenii află informații referitoare la uh, sănătate, la tratamente online și se află acolo multe informații false. Predecesoarea dumneavoastră, doamna Reding, a vorbit despre uh, surse de încredere. Sunteți pregătită să treceți la certificarea conținutului online? Este foarte important ca produsele false să poată să nu fie acceptate. Și dacă aceste produse false sunt în domeniul medical, atunci vorbim despre un pericol foarte ridicat. Deci, da, trebuie să acționăm. Mulțumesc acum domnul Ivo Belet. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Crăs, am o întrebare pentru dumneavoastră în olandeză, astfel veți avea ocazia să răspundeți în limba dumneavoastră maternă. Colegul Ceații s a vorbit despre conținutul online. După părerea mea, trebuie să existe o protecție adecvată și a proprietății intelectuale. Și, sigur, și industriile care au conținut creativ trebuie să se bucure de această protecție. În ceea ce privește abonamentele, dumneavoastră nu ați vorbit despre taxe Poate aceasta ar fi o idee. Ce părere aveți? Am o poziție destul de ezitantă pe acest subiect. Sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră că ar putea fi o soluție. Sunt înclinată să să spun că ar trebui să intrăm în detalii pe această idee, dar trebuie să ne gândim că aceste taxe trebuie să poată fi definite mai clar. Însă, de ce nu, e o idee la care ar trebui să ne mai gândim și chiar uh, să ne gândim foarte serios. Foarte interesant răspunsul dumneavoastră. Probabil că am putea vorbi pe acest subiect zile în șir. Parlamentul a spus foarte clar că nu dorește ca utilizatorii de internet să fie excluși. Poate alternativa ar fi o abordare graduală și viteza de descărcare pentru consumator să nu fie redusă. Ce părere aveți? Abordarea dumneavoastră este una foarte creativă. Însă eu am ascultat, am urmărit dezbaterea dumneavoastră referitoare la cadru, la regulamentul cadru și având și cred că acest regulament 138 a dat o soluție. După părerea mea, aici sunt elemente esențiale, aspecte foarte importante care asigură respectarea drepturilor utilizatorilor. Cum putem uh, concretiza această propunere? and dat vind ik am putea face cum a spus dumneavoastră, combinând cu ceea ce se spune la articolul 138. Intervenție fără microfon acum. Zijn, want om, om... Aș fi tentată să recomand oarecare prudență înainte de a introduce aceste dispoziții cred că menționarea articolului sau 138 a fost uh, mai clară. Știu că a fost foarte greu să se obțină acest lucru, o discuție foarte intensă cu Consiliul, dar cred că începem să ne uh, angajăm pe o pantă foarte periculoasă dacă intrăm în detalii aici. Uh, domnul Grote. Consumenten und... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că vorbim foarte mult de concurență, despre companii, despre consumatori, Tratatul de la Lisabona este acum în vigoare și acesta subliniază faptul că cetățenii trebuie să participe mai mult în procesul decizional al Uniunii. În ultimii ani, Comisia a făcut multe pentru a se asigura că va exista o participare electronică din partea cetățenilor. M-ar interesa să știu ce plănuiți să faceți pentru a continua această strategie și pentru a ajuta Europa să aibă mai puține semne de întrebare, ca și broșa dumneavoastră. În special în ceea ce privește politica europeană, pentru ca întregul spațiu să devină mai deschis. Da, absolut. Continuăm uh, pe calea de acum. Eu caut doar uh, echivalentul în limba engleză al conceptului pe care, la care m-am gândit atunci când v-am auzit întrebarea. Ce planificați concret să faceți pentru a susține participarea cetățenilor să zicem, dacă cetățenii au acces la legislație, trebuie să existe un răspuns și din partea instituției. Există ceva specific pe care îl planificați? Atunci când am anunțat că acoperirea broadband 100% va fi implementată, Pentru 2013, cred că trebuie să fim, fie foarte clar consumatorului potențial al acestui produs ce se va întâmpla, pentru că altfel este doar un trafic uh, pe singură cale și trebuie ca consumatorii să știe uh, că există internetul de bandă largă și care sunt oportunitățile pentru viața lor. Aceasta poate fi o parte foarte pozitivă a sentimentului de conectare. În orice caz, viața consumatorilor se va schimba în cazul celor care nu sunt conștienți de um, beneficiile posibile. Vă mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar desemnat. Am urmărit dezbaterea îndeaproape și există multe întrebări deja deschise la care nu am primit răspunsuri foarte clare. Se pregătește o propunere roaming 3, nu am auzit uh, niciun da sau nu, nici măcar un poate. Ce puteți face pentru a asigura neutralitatea internetului? veți apăra la nivel internațional compromisul la care am ajuns uh, foarte greu în pachetul telecomunicații cu doamna Trautmann, da sau nu, și ce veți face pentru a proteja conținutul online, care este poziția dumneavoastră în legătură cu libertatea exprimării, ce se întâmplă în politica frecvențelor. Uh, sunteți aici deja de ceva vreme, însă nu îmi dau seama care este direcția în care vreți să mergeți un coleg deja a menționat extinderea uh, rețelelor de bandă largă în Europa. Ce fel de stimulente puteți propune pentru a înregistra într-adevăr un pas înainte în acest domeniu? Se pare că există o neînțelegere atunci când vorbim despre roaming. Și aceasta corespunde cu ceea ce v-a fost comunicat de către doamna Vivian Reding că trebuie să existe o evaluare intermediară în această vară. Peste un an va urma un raport definitiv și ceea ce am aflat eu este că dacă ceri un singur raport, concluziile acestui și concluziile raportului spun că politica nu este bună uh, sau trebuie schimbată, trebuie să acționezi. Proiect Roaming 3 va exista, însă nu știu dacă părțile au, au auzit semnalul nostru al Comisiei. Încă trebuie să rezolvăm partea legată de date, de mesajele scrise, însă nu este clar dacă în vara anului 2011 vom avea rezultatul final al deciziilor pe care le-ați luat dumneavoastră și Comisia. Nu îmi puteți uh, cere acum să anunț roaming 3. Nu se poate. Însă eu sunt sigură că atâta timp cât nu va exista niciun rezultat care să mă facă să mi schimb părerea, uh, vom continua dialogul cu părțile. Dacă nu se va ajunge la un acord, atunci voi acționa. În legătură cu neutralitatea internetului, este doar un răspuns, da, sunt pentru și am menționat um, micul mesaj, am pus o inimă cu uh, neutralitatea internetului în dosarul meu. Trebuie să uh, știm ceea ce este în primejdie în conținutul online și libertatea expresiei. Veți fi surprinși dacă aș face o altă remarcă care ar fi împotriva credințelor mele. Însă, nu putem rămâne fără reacții dacă companiile uh, încep să intervină în viața uh, cetățenilor și într-un fel care contravine demnității umane. Atunci trebuie să acționăm. Uh, am o, de asemenea o susținere 100% pentru uh, internetul pe bandă largă. Și puteți să mă învinuiți doar dacă voi fi venit cu jumătate de oră, cu jumătate de an prea târziu. Aveți declarația scrisă că eu voi acționa pentru a uh, susține 100% acest proiect. Îmi asum acest risc. Pentru că știu că asta de acest lucru are nevoie Europa. Aș dori să pun o întrebare suplimentară în domeniul roamingului. Am făcut o presupunere. Ce ați, ce ați face dacă analiza vă arată că piețele nu funcționează? Spuneți că acționați. Ce înseamnă această acțiune? atunci când vorbim despre extinderea infrastructurii pentru internet cu bandă largă, în uh, mandatul dumneavoastră anterior, ați fost intransigentă cu companiile. Instrumentele pe care le aveați la dispoziție ca și comisar pentru concurență nu vă mai stau la dispoziție acum. Ce puteți face pentru a extinde infrastructura de internet cu bandă largă? ce fel de stimulente veți acorda pentru a duce la concurență la nivel mondial? Aș dori un răspuns mai precis în acest sens. Să ne imaginăm că concluziile din raportul final pentru roaming în 2011 sunt uh, dezastroase, negative, piețele nu funcționează. Atunci părțile trebuie să fie conștiente că vom acționa și vom avea un program roaming 3 dar eu am așteptări pozitive. Bineînțeles că acest lucru depinde de concluziile raportului final. Să ne imaginăm că acest raport nu este pozitiv sau că este pozitiv doar pe anumite aspecte. Atunci vreau să știu unde se află problema, care ar putea fi soluția și ce soluție poate fi folosită unde. Pentru că, în final, trebuie să fim cu toții convinși că uh, consumatorul va plăti pe, pentru un serviciu, însă să nu plătească prea mult. Acest lucru, după cum am spus, depinde după de rezultatul final al raportului. Ca și comisar pentru concurență, uh, am avut aptitudini, atribuții diferite față de mandatul actual. Sunt de acord, însă nu trebuie să subestimați faptul că nu am acționat doar cu amenzi în mandatul meu anterior. Am încercat și să unesc anumite uh, domenii unde nu aveam instrumente și puteam ajunge la soluții doar prin comunicare și eu întotdeauna am spus că dacă ai argumente solide, atunci, în afară de cazul în care partea cealaltă nu este la curent cu conținutul argumentului, în majoritatea cazurilor vei înainta în, în, spre direcția pe care o vrei. Și acest lucru este uh, real. Uh, colegul Merkes. Uh, de Sociaal-democratische fractie heeft één grote zorg. Mulțumesc. Grupul nostru are o mare îngrijorare de natură socială în legătură cu egalitatea de condiții pentru companii. S-a spus foarte multe despre reguli, despre partea tehnică, dar n-ați vorbit despre oameni, despre locurile de muncă. N-ați vorbit despre oportunitățile pe care le aveți dumneavoastră pentru a rezolva cri criza economică. Și am și o altă întrebare, foarte ușoară. Ce credeți că se va face și cum se vor face progrese în continuare? Mulțumesc. Am o problemă acum. Sunt foarte conștientă. Dar mesajul meu cred că n-a ajuns până la dumneavoastră și îmi pare rău de acest lucru. Sunt foarte conștientă de faptul că în prezentarea pe care am făcut-o am vorbit despre faptul că această agenda digitală este în primul rând pentru cetățenii și consumatorii din Europa. Acesta era punctul de plecare pe care l-am avut, iar după aceea am încercat să ilustrez acest lucru prin diferitele elemente pe care ar trebui să le avem în vedere pentru a transmite acest mesaj cetățenilor și consumatorilor. Vorbim despre e-house, de exemplu, și am menționat poate prea des exemplul Danemarcei, însă acesta este un exemplu foarte important. Persoanele în vârstă sunt o categorie foarte importantă și am spus încă de la început că această agendă poate fi importantă pentru aceste persoane în vârstă care preferă de cele mai multe ori să locuiască singur și să nu fie într-o uh, într-o casă de bătrâni. Și aceasta este o posibilitate pentru ei, dacă există infrastructura necesară și posibilitatea de comunicare pentru a putea avea grijă de aceste persoane. Am vorbit de asemenea despre educație, despre mai multe categorii de persoane. Deci nu știu, domnule președinte, ce altceva pot să fac pentru a vă explica ceea ce vroiam să transmit puteți să-mi spuneți foarte multe, dar în acest uh, portofoliu, în calitate de comisar pentru concurență, cred că am avut destul de mult succes comunicând cetățenilor de rând de exemplu, uh, atunci când vorbeam cu cetățenii de rând și mă întrebau ce faceți dumneavoastră, despre ce e vorba în jobul dumneavoastră și acum mulți dintre ei știu foarte bine că până la urmă problema concurenței este în primul rând pentru consumatori. Deci, într-adevăr, vorbim despre locuri de muncă, vorbim despre economie și am menționat problema economiei, am menționat IMM-urile, locurile de muncă. Deci, îmi pare rău. că mesajul meu n-a ajuns la dumneavoastră dar sper că măcar la început și la sfârșit să am ocazia să spun acest lucru, pentru că agenda digitală este în primul rând o agenda care are în vedere cetățenii și uh, dorește să îi ajute în Europa. Mulțumesc! Foarte bine, am înțeles. Cetățenii sunt în centrul atenției dumneavoastră și al agendei digitale aceasta înseamnă că cetățenii vor trece înaintea celorlalți actori, a companiilor și așa mai departe. Și acum vă rog să răspundeți la cea de-a doua întrebare. A existat o neînțelegere aici nu vreau să înțelegeți că uh, dacă vorbesc de oameni, nu vorbesc despre companii, pentru că în companii lucrează oameni. O companie nu este un concept abstract, ci, din potrivă, este un concept care implică oamenii care lucrează acolo și familiile care sunt în jurul lor. Așa că puteți să înțelegeți că în centrul preocupărilor mele se află oamenii, cetățenii în primul rând, și vă asigur că voi aplica principiile pe care le-am aplicat și până acum. Iar în ceea ce privește banda largă cu viteză mare, acestea ar trebui să fie disponibile în primul rând în instituțiile europene. Mulțumesc, spune președintele, s-au pus toate întrebările care erau prevăzute, am avut și răspunsurile și așa cum stabilisem de la început, am să ofer acum ocazia doamnei Cross să facă discursul său de încheiere. Iar după aceea vom încheia această audiere. Doamna Cross, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-acordați încă o dată cuvântul. Pentru a face progrese în ceea ce privește agenda digitală, trebuie să punem sub semnul întrebării ceea ce gândim noi și ce am gândit până acum. Iată de ce vă mulțumesc pentru întrebările și pentru sugestiile dumneavoastră. Modelul economic și social european se află acum la o răscruce de drumuri. Trebuie să găsim noi modalități pentru a crește economia noastră și pentru a face progrese pentru cetățenii noștri. Și, în același timp, cetățenii și companiile se uită înspre noi pentru a vedea cum putem face ca viețile lor să fie un pic mai bune și mai ușoare și, dacă se poate, un pic și mai mult, cu atât mai bine. Agenda, și știți foarte bine acest lucru, agenda digitală este un element cheie în acest sens. Provocarea este foarte mare dar dacă avem o cooperare strânsă și susținere, cooperare cu dumneavoastră, cu Parlamentul European și susținerea președintelui, atunci putem reuși foarte multe în următorii cinci ani. Dacă sunt confirmată pe acest post, atunci, ca persoană optimistă, voi lucra pentru întărirea Europei. Dacă sunt confirmată pe acest post, realismul din mine va ține cont de faptul că nu ne putem odihni nicio clipă. Și dacă sunt confirmată încă o dată pe post, atunci pragmatismul din mine va asculta pe toți cei care au idei bune pentru a promova agenda digitală. Și aș vrea să reamintesc cele șase elemente cheie pe care le-am prezentat la început. Cercetare și inovare, infrastructură, încredere și securitate, acces și capacități, interoperabilitate și standarde deschise și piața unică online. Dacă ne centrăm pe aceste șase elemente cheie, vom oferi cea mai bună posibilitate de succes Europei. Și aceasta va ajuta noua generație din Europa. Domnule președinte, spuneți că dumneavoastră vedeți lucrurile așa cum sunt și ne întrebăm de ce. Eu însă mă întreb, mă gândesc la lucruri pe care nimeni n-a îndrăznit să le viseze și mă întreb de ce nu. Domnule președinte, cred că dacă mă susțineți, atunci vom putea aduce schimbarea. Și în calitate de european, caut susținerea dumneavoastră pentru a putea ajunge la rezultate și pentru a promova o adevărată agenda digitală europeană. Herzlichen Dank, Frau Groß, für Antworten, für Zeit, für Mulțumesc foarte mult, doamna Croes, pentru răspunsuri, pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru întrebări. Am ajuns aproape la sfârșitul întâlnirii. Coordonatorii se vor întâlni la ora 8, la locul convenit, pentru a continua activitatea. Celorlalți colegi le doresc o seară plăcută.